Uh, dear colleagues, I'm going to make a start because... Dragi colegi, propun să începem pentru că cred că uh, s-a transmis un mesaj despre un vot uh, timpuriu, dar vreau să vă liniștesc, nu este niciun vot uh, timpuriu. Poate ați primit sau nu acest mail. Să vă explic eu acum. Va fi la 9 și jumătate votul, dar nu mai devreme. Deci nu vă grăbiți, așezați-vă, nu se votează la nouă nimic. Mulțumim. Deci vă rog să nu fiți preocupați de această chestiune. Adoptarea ordinii de zi, dacă nu sunt obiecții, este adoptată. Nu sunt anunțurile președintelui ședințele din 18 uh, octombrie, 24 ianuarie, 4 februarie, dacă nu sunt obiecții, procesele verbale sunt adoptate, apoi programul pentru justiție, domnul Svoboda de la Comisia Jurii nu poate fi alături de noi, așadar o să mă ocup eu de acest subiect. E programul privind justiția, am uh, participat cel puțin la un trilog. Mulțumesc tuturor colegilor care au fost prezenți, uh, membrii și staff care au lucrat din greu pentru acest program uh, ca să aibă succes. După cum știe toată lumea, s-a ajuns la un acord provizoriu după trilogul politic din 5 martie. Dosarul a fost abordat conform regulii 55. Domnul Svoboda ar fi dorit să ia cuvântul, dar, cum spuneam, nu poate să vină aici și ne dorește toate, bine, toate bune. Următorii pași pe acest uh, dosar ar fi un raport din partea celor doi coraportori în legătură cu situația negocierilor. Asta nu o să fie o problemă. În regulă. Deci, poate că începem cu această uh, informare din partea lui uh, Joe Weidenholzer și Heidi Hautala. Cine ar dori să ia cuvântul mai întâi? Joe? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu foarte succint. Cred că a fost uh, înregistrat uh, progres și cred că am putea realiza schimbări foarte importante. Negocierile cu Consiliul au mers foarte rapid și am ajuns la un acord parțial, am putea rezolva nu, toate problemele și din programul uh, Drepturi și Valori. A fost o abordare comună și problema este că acum nu știm, suntem în situația în care nu știm exact ce înseamnă poziția Consiliului, care este poziția Consiliului și cred că ar trebui să clarificăm acest lucru cât mai rapid pentru că N-ar fi în regulă să pierdem uh, tot acest uh, moment din cauza acestor incertitudini. Și Heidi poate știe mai multe despre aspectul procedural. În paralel, uh, conferința președinților se întâlnește și am putea să avem o poziție mai clară după această ședință și atunci să știm ce facem, da. Deocamdată nu știm, trebuie să știm ce discută. Mulțumesc, Joe. Vreau să verificăm. Uh, uh, nu ar trebui să fie o problemă, începește uh, propunerea termenului limită aprilie 2. Cred că ar trebui să fie ok. Dar, haide dacă ai putea să ne explici problemele. Da, așa cum a spus și Joe, raportorul și întreaga echipă de negociere sunt foarte mulțumiți de rezultat, de conținut, dar avem o problemă cu dosarele legate de cadrul financiar multianual. Eh, pentru că e un astfel de dosar și nu există un acord între Consiliu și Parlament. Deci scrisoarea la care s-a referit eh, Joe este datată 19 martie, primită pe 20 și spune că suntem convinși că un anumit grad de certitudine privind următoarea generație de programe îi va ajuta pe stakeholder să înceapă pregătirile pentru a permite un impact corect uh, al instrumentelor de investiție ale Uniunii, începând cu următorul cadru financiar multianual deja. Consiliul se așteaptă ca negocierile cu viitorul Parlament European să înceapă cât mai repede, uh, în ideea de a fi finalizate pe baza progresului deja făcut așa cum a fost reflectat în uh, înțelegerea comună, fără să afecteze rezultatul final al negocierii întregului text pentru cadrul macrofinanciar, cadrul multianual financiar 21-27. Deci suntem într-o situație în care trebuie să fim absolut siguri că ei, Consiliul, nu vor uh, face praf uh, acordul parțial pe care l-am avut pe conținut. Și cum a spus Joe, E păcat că avem această discuție în momentul în care conferința președinților discută reacția globală a Parlamentului față de scrisoarea președinției Consiliului. Deci, noi credem că nu ar fi uh, potrivit să votăm acum, dar mai avem uh, loc să votăm în comisii și în Parlament. Din nefericire nu știm care va fi decizia Consiliului uh, uh, președinților pe această temă. Asta e dilema. Joe, mai vrei să mai adaugi ceva? Mulțumesc uh, încă o dată pentru munca depusă, pentru triloguri. Deci mulțumesc pentru acest lucru. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru informarea în legătură cu scrisoarea Consiliul evident că este o chestiune pe care o vom monitoriza, dar nu va bloca calendarul nostru din aprilie, ceea ce e un lucru foarte bun, dar vom monitoriza cu atenție eh, scrisoarea Consiliului și mulțumesc pentru feedback-ul pe care ne l-ați dat cei doi cu raportul. La fel mulțumim tuturor celor care sunt implicați în acest dosar. Vă mulțumesc eh, tuturor și rămâne să votăm pe 2 aprilie, odată ce toate aceste chestiuni au fost rezolvate. Mulțumesc. În regulă. Atunci ajungem la punctul 2. Și deci, ca să vă explic, dragi colegi, a fost o ședință comună Libe Iuri, nu a apărut, uh, pentru că eram doar eu, domnul Sobotan nu a reușit să vină, a avut uh, a avut alte probleme de rezolvat. Uh, începem acum ședința libe propriu-zisă cu adoptarea ordinii de zi. Următoarele schimbări la punctul 8 votăm proiectul de raport uh, în prevenirea diseminării uh, conținutului terorist online. Asta s-a amânat pentru ședința libe de la 1, din 1-2 aprilie. Punctul 10 acordul provizi- provizoriu rezultând din negocierile interinstituționale care listează țările terțe ale căror cetățenii au nevoie de vize și acesta a fost amânat. Punctul 9a, votul prin proiectul de rezoluție asupra comunicării Comisiei Europa care protejează inițiativa de a extinde competențele EPO la uh, crimele teroriste transfrontaliere uh, la 9.30. Punctul 15, prezentarea situației dosarelor uh, MFF 2021-2027 va avea loc la 9.35 în loc de 11.50. Punctele 18 până la 20, prezentarea proiectelor de raport, rapoarte privind încheierea acordurilor între UE și Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina, privind acțiunile îndeplinite de a, baza de coastă au fost amânate. Punctul 17, raportul a, uh, în ce privește uh, garda de coastă a, vor, va fi discutat mai devreme. Dacă nu sunt obiecții, uh, agenda, ordinea de zi este adoptată. Profilul lingvistic, uh, interpretare în toate limbile, mai puțin daneză, croată, malteză și irlandeză, aprobarea recomandărilor coordonatorilor uh, conform regulii regulamentului 205, nominalizarea raportorilor. Dragi colegi, avem nominalizarea raportorilor Roberta Mezzola de la PPE, E mare sala, Roberta. Îmi cer scuze, am tendința să nu mă uit în jur din de teamă că se întâmplă ceva, de obicei, glumește președintele. Așadar, Roberta, tu ai fost nominalizată raportor pentru următoarele dosare. Acordul între UE și Principalitatea Liechtenstein pe o serie de chestiuni, combaterea terorismului, crime transfrontaliere, deci o, o decizie cadru, de asemenea un acord cu Confederația uh, Elvețiană pe chestiuni similare și Comisia ar trebui să aprobe această recomandare și o face. Câteva chestiuni legate de actele delegate și de implementare. Vă rog să aveți răbdare un pic cu mine o să citesc uh, câteva informații în legătură cu actele delegate și de implementare. Dacă ați putea să aveți răbdare cât timp citesc aceste lucruri, mulțumesc. Așadar, pe 12 martie, Parlamentul a primit uh, patru proiecte de acte de implementare de la Comisie, conform regulamentului 218-2040 al Parlamentului și Consiliului din 12 septembrie, care stabilesc ETIAS și cele patru acte sunt următoarele Uh, proiectul de decizie de implementare care stabilește un uh, formular standard pentru refuzarea sau revocarea autorizării de călătorie conform articolului 33 din uh, regulamentul 2018 un proiect de decizie privind datele personale care trebuie introduse în cererea respectivă și, de asemenea, parametrii care trebuie implementați pentru a asigura caracterul complet al cererii și Uh, o de, un proiect de decizie privind accesul uh, la sistemul ETIAS conform articolului 73.3b din regulamentul 2018-1240 uh, și în fine o decizie privind specificațiile pentru soluții tehnice de a conecta punctele centrale de acces la sistemul central ETIAS și pentru o soluție tehnică pentru a facilita colectarea datelor de către state membre și Europol cu scopul de a genera statistici privind accesul la datele ETIAS din scopuri legate de aplicarea legii. Primirea acestor acte de implementare a fost comunicată tuturor membrilor LIBE prin uh, newsletter pe 15 martie și uh, un termen limită de, pentru obiecții a fost stabilit. Dacă vrea cineva să facă obiecții, vă rog să informați secretariatul mai înainte de 26 martie la jumătatea zilei. La fel, pe 12 martie am primit deciziile de implementare de o natură similară. Regulamentul 2017-226 uh, 2226 al Parlamentului și Consiliului, care stabilește un sistem de intrare și ieșire IS. Primirea acestui act de implementare a fost comunicată tuturor membrilor pe 15 martie și din nou termenul limită pentru obiecții. Uh, încerc să semăn cu Teresa May, da, în fine. Deci termenul limită pentru obiecții a fost stabilit. Dacă dorește vreun membru să facă obiecție, vă rog să informați secretariatul LIBE mai devreme de martie 26 la ora 12 și avem uh, vot la 9.30 astăzi. Dacă aveți uh, cartele de vot, vă rog, și adoptarea Uh, procesele verbale a ședințelor din 7 ianuarie, 19-20 noiembrie, 5 noiembrie, 28 iunie, 25-26 aprilie, 12 aprilie, 9 aprilie, 19-20 februarie, 20 februarie, 24-25 ianuarie. Dacă nu sunt obiecții, procesele verbale sunt aprobate. Okay, so we had uh, points five, six, and seven, colleagues. I think the rapporteur, Mr. Corau, he's not here. Is there a problem with interpretation, Mr. Diaz de Mera? No. Cineva din sală uh, face referire la o problemă tehnică. Se pare că s-a rezolvat acum. Raportul deci este domnul Corao, dar nu este în sală. Ok. Um, so colleagues, um, Mr. Corao is not here. Deci n-a sosit încă raportorul, dragi colegi. Avem un vot prevăzut la 9.30. Mm. hai să luăm o scurtă pauză, nu știu, o cafeluță, ne mai liniștim, uh, ne venim, uh. nu știu, aș spune să votăm acum, dar încă n-au sosit toți membrii. Deci nici așa nu-i bine. Bun. Nu e o listă lungă de voturi. Sorry for the delay, colleagues. If Mr. Corau does appear, I'll take his point. Bun. Deci dacă apare domnul Corau, trecem, rezolvăm rapid uh, punctele domniei sale, dar haideți, acum suntem obligați să luăm o pauză până la 9 și jumătate și la 9 și jumătate vom începe votul. Știu că e joi dimineața, dar uh, asta este, facem o pauză, deci. So, dear colleagues, we um, vote. And we begin... Dragi colegi, haideți să începem voturile. E vorba despre programul pentru stabilirea drepturilor și valorilor. Uh, aș întreba pe Bodil Valero dacă vrea să ia cuvântul uh, înainte, pe doamna raportoare. Deci am terminat munca, a fost uh, un raport foarte bun. Cred că nu va fi niciun problemă la vot astăzi. Am primit o scrisoare din partea Consiliului. De fapt, noi le-am solicitat această scrisoare ca să confirme că sunt de acord uh, cu pozițiile la care s-a ajuns. Am primit scrisoarea respectivă Știm că mai sunt chestiuni rezolvate, tot ce e în paranteză dreaptă, dar asta le vom rezolva ulterior. Președintele, mulțumim, Bonel, și trecem la vot. E un singur vot, vot unic, eh, referitor la acest text la care s-a ajuns la un acord parțial după negocieri, deci votul s-a deschis. Has everyone voted? A votat toată lumea. Haideți să facem o pauză până votează toată lumea. Vă rog să luați loc. Votul rămâne deschis. If everyone could please vote, I'll just keep it open for a couple. Vă rog să votați. Votul uh, va rămâne deschis încă câteva secunde. This is worth voting for. Da, deci acum am închis votul. 31 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abținere avem. Felicitări raportoarei, doamna Valero. Bun, la următorul mm, aveți răbdare, vă rog că trebuie să citesc o introducere, procedura privitoare la acest proiect de rezoluție libe, Eh, a trebuit să se desfășoare rapid. Eh, deci, eh, ca explicație, proiectul de rezoluție privitor la uh, inițiativa Comisiei Europa care protejează e o inițiativă de a extinde competențele parchetului european la uh, infracțiuni teroriste transfrontaliere. Pentru un moment, tocmai stabilim structura EPO prin cooperare consolidată pentru cei 22 de participanți, statele membre participante. EPO va răspunde pentru infracțiune de tip PIF. Colegii care nu știu, asta înseamnă uh, infracțiune împotriva intereselor financiare ale Uniunii și infracțiuni conexe. Deci această structură va fi operațională probabil până la finalul 2020 și începutul 2021 și această rezoluție cere, cere o ex, eventuală extensie a EPO ca să se ocupe și de infracțiuni de natură teroristă și transfrontalieră care ar fi juridic posibil uh, conformitate cu articolul 86 al tratatului. Uh, bun, asta s-a adoptat uh, târziu, deci e important să venim cu această explicație. Acum, dacă nimeni nu are niciun comentariu, atunci spune să trecem la vot. Mai întâi avem amendamentul 1, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 2, votul s-a deschis. The vote is... Um, Maite, did you not have your card? Maite, nu ai uh, cartela de vot la tine. Bun, atunci oricum ți se va înregistra votul. Please go ahead. Oh, you're indicating, okay. Um, just so that we can... Deci vei indica uh, cum votez. Foarte bine. Bun, deci votul s-a închis și se respinge. Amendment 4, the vote is open. Amendamentul 4, votul s-a deschis. Okay. The vote is closed. Votul s-a închis. și plus, sigur, votul uh, doamnei Pagasa, Urtundua. Amendamentul 3, acum votul s-a deschis. The vote is now open. Deci votul încă este deschis, iar acum votul s-a închis și se respinge, iar acum votul final, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă cu 33 pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Și am încheiat uh, cu votarea pe ziua de azi. Mulțumesc, dragi colegi! Thank you.

Uh, dear colleagues, um, I'm going to restart the agenda. Dragi colegi, haideți să reluăm cu, cu ordinea de zi. E joi dimineață, știu că unii vin, alții pleacă, astăzi unii pleacă mai devreme. Vă rog, dacă părăsiți sala, faceți-o în liniște. Deci, punctul 15 de pe ordinea de zi avem cadrul financiar multianual. E vorba doar de o prezentare a uh, stării actuale a lucrurilor. Cine vrea să audă, vă rog, uh, ascultați uh, în liniște și cei care pleacă la fel, vă rog, în liniște. Mulțumesc. Da, informații, dragi colegi, în legătură cu dosarul CFM sau dosarele CFM, ca președinte al grupului de contact liber pentru cadrul financiar multianual 2021-2028, Vă prezint uh, informațiile în legătură cu diferitele programe sectoriale pentru care Libia are competență. E vorba de Fondul pentru Azil și Migrație, Fondul pentru Securitate Internă, Fondul pentru Vize și Managementul Frontierelor, Fondul Pericles, Programul Drepturi și Valori, Programul Justiție. Uh, Așadar, în vederea finalului uh, mandatului, Conferința Președinților a hotărât că toate rapoartele care au legătură cu CFM trebuie încheiate înaintea sfârșitului mandatului nostru uh, în primă lectură. Uh, aici trebuie să ne gândim că doar acorduri parțiale pot fi încheiate cu Consiliul și în cazul în care negocierile au avut loc cu Consiliul, echipa de negociator trebuie să ia o hotărâre și anume textul acordului parțial să fie inclus în uh, poziția la prima lectură a Parlamentului sau nu. Uh, din uh, dosarele libere, programul pentru justiție și programul valori și drepturi se află în această situație și, cum vă amintiți, probabil, dragi colegi, noi am convenit acordurile parțiale pentru programele sectoriale respective în această dimineață. Unul din aceste programe e programat să fie adoptat pe 1 sau 2 aprilie la reuniune comună deci, sigur că felicităm uh, pe toată lumea pentru că au ajuns la aceste acorduri parțiale și asta uh, aici intervine și o scrisoare a Consiliului care trebuie să confirme acordul parțial. Veți găsi o uh, copie în documentele de reuniune a acestei scrisori, că despre celelalte dosare, pozițiile de primă lectură au fost adoptate la prima sesiune plenară din martie pe baza mandatului Parlamentului. Eh, pentru aceste dosare Consiliul încă nu are mandat de negociere. Deci, da, cu excepția unor motive tehnice, eh, pozițiile adoptate la prima lectură în eh, legislatura actuală sunt poziția de start pentru următoarea legislatură. Deci, aceste programe, azil și migrație, securitate internă, gestionarea frontierelor și vize, uh, Comisia uh, propune ca unele prevedere ale regulamentului uh, prevederilor comune vor avea efect și pentru aceste fonduri. La negocierile cu Consiliul a devenit clar că includerea fondurilor de la DigiHome, de la Comisie, sub umbrela așa numitului acord de parteneriat, articolul 7, e un punct important de discutat, deci Parlamentul ar vrea să consolideze prevederile privitoare la acordul de parteneriat, iar Consiliul ar dori să excludă fondurile ce țin de DigiHome din această prevedere ca să simplifice lucrurile. Și deci, pentru un moment, consultările între raportorii uh, competenți de la regie, și anume Constanțe Creel de la SND și uh, Uh. Andrei Novakov de la PPE, pe de-o parte, și raportorii de la LIBE uh, sunt în curs de desfășurare. Decizia se pare că nu va fi adoptată rapid și Parlamentul intenționează să adopte mandatul la primă lectură. Negocierile probabil vor continua după alegeri. Apoi, evoluția la Consiliu în ce privește regulamentul CFM și cifrele CFM, Comisia pentru Bugete ne informează că nu mai există presiunea timpului pentru că Consiliul nu are niciun plan de a adopta o poziție înainte de alegeri, ci doar în octombrie 2019. Și, în final, deși Consiliul uh, probabil că va adopta principalele regulamente CFM până la finalul 2019, mai probabil ar fi ca procedura de acordare a consimțământului să se încheie doar în 2020, pentru că Parlamentul vrea să negocieze înainte de a acorda acest, acest consimțământ. Asta înseamnă că nicio versiune publică a mandatului de negociere nu va fi uh, publicată de către președinția română pentru dotarea liberă, asta înseamnă că va trebui să așteptăm până la sfârșitul toamnei ca să știm câți bani vor fi puși la dispoziție pentru fiecare din programele noastre sectoriale. Sigur că asta ne îngreunează situația. Sunt dosare unde sumele la dispoziție, puse la dispoziție vor avea un impact semnificativ asupra structurii fondului sau programului. Bineînțeles, de exemplu, pentru, ăsta e cazul pentru uh, programul uh, pentru drepturi și valori. Deci am explicat aceste trei puncte. Întreb dacă cineva are un comentariu sau o întrebare. Mr. Diaz de Mera, please. Muchas gracias por su información, señor. Da, uh, vă rog, aveți cuvântul. Domnul Diaz de Mera, da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că sunt preocupat și punctual. Mă refer la faptul că în ultimii ani, pentru agențiile de securitate, cum e cazul Europol, uh, au existat uh, noi și noi sarcini și competențe. Mm. a uh, crescut mult încrederea statelor în Europol. Cantitatea actelor analizate de Europol a crescut și ea în mod exponențial. Și cererile de susținere operativă și analitică, după cum știți, la fel uh, s-au înmulțit. Propunerea actuală uh, în ce privește cadrul financiar pentru sumele alocate Europol e clar insuficientă Asta ar însemna o reducere efectivă a bugetului Europol pentru perioada financiară în cauză, comparativ cu bugetul actual. Asta ar însemna dificultăți în menținerea randamentului actual al Europol și rezultatul ar fi un nivel redus de susținere operativă pentru statele membre. Eu consider că această propunere bugetară e inacceptabilă și eu sper ca următorul Parlament în cadrul negocierilor pentru uh, cadrul financiar să poată corecta uh, problema asta. Numărul de linii bugetare generale în nou cadru sporește de la 5 la 7. E vorba, uh, în ce privește securitatea internă, se trece de la securitate și cetățenie la securitate și apărare. Noua structura cadrului nu permite transferul bugetar între uh, chestiuni de justiție și chestiuni jai, ceea ce nu se întâmplă în cadrul actual, unde, de exemplu, în trecut bugetul neexecutat de la Frontex a putut fi executat în altă parte. Comisia propune doar uh, Uh, un miliard 100 pentru agențiile care lucrează în zona de securitate Europol sau alte agenții. Bugetul Europol pentru 2021-2027 va fi 937 de milioane. Propunerea actuală a cadrului pentru Europol e clar insuficientă, după cum am mai spus. Propunerea Comisiei va semna o reducere efectivă și însemnată a bugetului pentru Europol. Dau un exemplu și închei. În 2021, bugetul prevăzut este de 126 de milioane, pe când acum, în 2019, bugetul este de 138 de milioane, adică o reducere de 12, 12 milioane. Deci iată ce consecințe negative uh, vor exista pentru securitatea europenilor dacă se menține propunerea bugetară actuală. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Susțin pe de-a întregul aceste puncte și ar trebui să spun și celorlalți că aceste comentarii au uh, fost făcute și la reuniunea precedentă JPSC. Vreau să menționez și ceilalți colegi. Nu sunt doar comentarii menite a cere mai mulți bani, ci e vorba de presiuni semnificative cu Europolul pentru că li s-a cerut să facă mult mai multe, au primit mult mai multe sarcini din partea instituțiilor, dar totodată nu primesc finanțare în plus. Deci, contribuția dumneavoastră în detaliu e una pe care o susțin pe de-a întregul și s-a făcut și la JPSG, la grupul de contact pentru planificarea financiară. Doamna Zipăl, am ceva de adăugat cu privire la ce a spus Dia, domnul Dias Temera. Problema nu este doar uh, la nivel de negocieri bugetare, ci vedem că statele membre oferă agențiilor și Uniunii Europene mult mai multe sarcini, ceea ce în principiu este în regulă. Susțin și eu asta, dar statele membre nu vin și cu banii necesari și asta este o problemă nu doar în ceea ce privește competențele libe, ci și în alte domenii unde sunt sarcini noi, dar uh, nu sunt însoțite de bani proaspeți. Vine Brexitul, îmi pare rău să-l menționez din nou, prilej care va crea o altă lacună financiară pentru anii următori. Așa că E important, da, să discutăm pe de o parte ce trebuie să facem în exercițiul viitor bugetar, dar pe de altă parte să vorbim despre bani în plus, bani proaspeți. Dacă nu, va fi, vom fi mereu în situația de a decide de unde tăiem fonduri și cum vor fi afectate interesele cetățenilor. Deci, dincolo de dezbaterile interne bugetare, Iată o dezbatere absolut necesară despre cum uh, putem obține mai mulți bani în bugetul european ca să îndeplinim toate sarcinile pe care vor să le vadă înfăptuite cetățenii noștri. Interesant, da? Domnul Diastemera mă va susține, probabil. E o mare listă de cumpărături la grupul de contact cu privire la Europol. Europol nu este o agenție uriașă, însă Oamenii nu înțeleg. Sunt multe așteptări. Dacă așteptările ar fi însoțite și de o bugetare adecvată, ar fi bine. Directorul însă este destul de alarmat uh, acum, pentru că nu poate furniza rezultate în baza ceea ce deține. Exemplul Europol este deci foarte bun. Doamna Holmeier. Domnule președinte, dragi colegi, îl susțin pe domnul Diaz de Mera. Ceea ce ne spune el este perfect fundamentat. La Comisia Specială TER am hotărât uh, să accelerăm procesul de schimb de informații. Este absolut necesar. Cu sistemul său vechi, Europol n-ar fi în măsură să întrunească sarcinile pe care îi le conferim noi uh, cu un nou mandat următorul buget 2020 nici măcar nu prevede instalarea de sisteme IT potrivite. Deci nici măcar nu mai vorbim despre suma care ar trebui să vină în plus. Așa că dacă dai niște sarcini unei agenții care ia decizii absolut relevante pentru viața oamenilor, Trebuie să fim foarte atenți și la bani. Nici măcar nu discutăm despre sute de milioane, ci anual despre 10-20 de milioane. Deci nu este vorba de niște sume care să pună în dezechilibru bugetul european. Este vorba de chestiuni de bun simț, de sume mai mici. E o problemă și la Eurojust, la fel, și și la parchetul european, cu o subfinanțare permanentă. Și apoi, dacă ne uităm la cooperarea dintre statele membre și ne mirăm că nu funcționează lucrurile adecvat, ar trebui însă să fim atenți la ce se întâmplă cu finanțarea acestor trei agenții. Să existe uh, finanțare adecvată. Nici măcar nu discut despre sume disproporționate, doar sume care să le permită acestor agenții să își ducă la bun sfârșit activitatea. Într-adevăr, o contribuție deosebit de bună. Colegii ar trebui să înțeleagă uh, cât de, ce se întâmplă și la Eurojust. Ce face Eurojust ca sume este mărunt, dar ca activitate, ca însemnătate, este extraordinar. Eurojust este aripa executivă de urmărire penală, foarte importantă, dar uh, agenția rămâne în continuare mică pentru cât de importantă este sarcina ce i s-a conferit. Uh, valoarea adăugată pe care o oferă este extraordinară. La, rândul, la nivelul statelor membre nu există realism față de ceea ce se oferă la ora actuală. Trebuie să reparăm acest neajuns față de Eurojust și Eurobol, că este o problemă reală. Am ascultat cele trei contribuții, s-a fixat poziția noastră, am înțeles contextul este de-a dreptul alarmant, voi comunica mai departe aceste contribuții și către directori. Bine, sunt alți colegi care vor să facă comentarii, mai sunt alte aspecte cu privire la buget? Colegii au fost foarte implicați. Gerard. Euh, Pe scurt, domnule președinte, susțin complet euh, ce s-a spus până acum euh, de către colegi și a spus de altfel și dumneavoastră, trebuie să existe mijloacele financiare necesare pentru ca agențiile să poată executa corect misiunile care le-au fost încredințate de către Parlament și de către Consiliu. Deci, susțin 100% cererea de a exista mai multe credite ca să-și poată executa misiunile în mod corect. Thank you, Gerard. That, that, that really completes the, uh... Gerard, iată, quadratura cercului. S-au încheiat uh, intervențiile. Exact cum spunea și doamna Holmeier, important să creăm un parchet european stabil, dar nici nu știu cum să facem asta, la ce așteptări bugetare avem. Adică așteptările noastre sunt foarte mari, dar bugetarea lasă de dorit. Mulțumesc! We can now go to um, we go to our study. So we have colleagues now point 11 which is Suntem la punctul 11 un studiu la țanc problema dezinformării și a propagandei fake news știri false și alte mijloace de influențare a opiniei publice. Um, Relevant mai ales în aceste momente, înainte de alegerile europene, se lucrează din greu pe această chestiune am avut audierile Facebook și alte aspecte relevante. Este vorba aici de prezentarea unui studiu de la Policy Department C. Doamna Bayer este alături de noi și ea va face o prezentare de până la 15 minute. Speranța mea este că o veți găsi interesantă. pentru Okay, thank you very much for being invited. It's my honor to... Mulțumesc pentru invitație. E o onoare să fiu aici pentru a vă prezenta studiul nostru despre cum propaganda și dezinformarea au un impact asupra funcționării statului de drept, democrației și drepturilor omului în Uniunea Europeană și în statele sale membre. Studiul a fost pregătit de șase autori, coautori excelenți și trei uh, contribuitori. Am avut și doi experți independenți care au făcut o revizie și mai, mulți, uh, mai multe exerciții de revizuire internă. Este, după părerea mea, un studiu exhaustiv, foarte bine pregătit, pe o temă nouă de cercetare și am uh, utilizat toate resursele posibile E un interes internațional față de acest subiect, ceea ce a făcut ca acest subiect să capete amploare chiar în timpul cercetării noastre. Metodologia este una foarte bine explicată, prin urmare nu o să intru eu acum în detalii, ea e uh, în studiu explicată, dar o să vă prezint principalele secțiuni ale studiului și apoi o să vă prezint principalele sale concepte. Studiul nostru s-a concentrat foarte tare pe a își defini propriul subiect, și anume despre ce fel de dezinformare este vorba, ce este dezinformarea, care sunt campaniile de dezinformare. Mm, cam aceasta a fost baza problemei de la care am pornit. Se oferă un concept teoretic, o prezumție a ceea ce a putut duce la această schimbare a peisajului uh, mediatic în societate, cu impactul asupra procedurilor democratice, statului de drept, drepturilor omului în țările europene. Se analizează și mediul juridic, normele în vigoare și dacă aceste elemente pot fi folosite pentru a contracara problema. E vorba și de norme juridice care au fost date în ultimii ani, tocmai pentru a lupta împotriva dezinformării și analizăm dacă aceste măsuri pot fi eficiente în această luptă ne punem problema și viitoarelor tehnologii cu potențial perturbator și cercetarea în domeniu. Discursul național public este un pilon al democrației, dar discursul s-a schimbat în era internetului. Mai întâi, discursul a devenit, public a devenit mai inclusivist, pentru că toată lumea poate să participe activ la acest uh, discurs. Nu mai există bariere de acces, nici măcar în ceea ce privește contribuția financiară, nici măcar la nivelul educației, nici măcar nu mai ai nevoie de alfabetizare ca să poți participa. Dar nivelul nu este unul omogen de obicei ești subiectiv față de principalii actori uh, din discursul public. Metodele artificiale de diseminare pot fi utilizate pentru a propulsa orice tip de conținut. E nevoie doar de bani. Se utilizează tehnologii, uh, campanii de marketing pentru a atinge cât uh, mai multe pături sociale, în așa fel încât să transmiți eficient mesajele. Situația se agravează fiind dat că apare și un subiectivism de confirmare, adică o polarizare a audienței. Acești factori sunt cumulativi și creează o sferă sau un discurs public nou, mult mai participativ față de trecut, dar mult mai bazat pe emoții, pe senzații cu un caracter puternic de marketing. Mesajele se transmit uh, cu viteza luminii, dar fără argumentare, fără informație științifică, fără raționament. Prin urmare, lacuna între mass media populară și argumentarea științifică a sporit în ultimii 10 ani. Și ar fi bine ca drept obiectiv politic să existe uh, obiectivul de a reduce această lacună. Sunt două, doi factori care definesc eficiența uh, dezinformării și a campaniilor de dezinformare, și anume pluralitatea sistemului media de fond. Am constatat că sistemele non-pluraliste sunt o țintă ușoară pentru campaniile de dezinformare și de propagandă, pentru simplu motiv că publicul nu are surse alternative pentru a verifica informația și, în al doilea rând, nivelul de organizare în campaniile de dezinformare contează foarte mult pentru că e vorba și de evenimente sporadice de dezinformare uh, publicate de indivizi sau de uh, publicații mici. Acestea nu pot uh, să se formeze mai târziu în campanii mari de amploare, bine finanțate. Sunt campaniile mari cele care accesează diferite canale de comunicare prin diferite surse. Mulțumesc. Următorul slide. Am examinat și impactul asupra drepturilor fundamentale și am identificat trei principale drepturi direct afectate de dezinformare. Și anume, mai întâi, demnitatea umană. Aici avem uh, punctul de pornire pentru alte drepturi, cum ar fi dreptul la viață privată sau la libertate, sau libertatea de expresie. publicul este făcut să creadă că stă de vorbă cu interlocutor real, când e vorba de fapt despre roboți sau despre inteligența artificială. Sunt expuse vulnerabilități personale, sunt atacate persoane în baza temerilor și vulnerabilităților lor. Astfel ajungem și la o încălcare a dreptului la viață privată și încălcarea protecției datelor cu caracter personal. E, uh, se face microtargeting, o tehnică nouă care limitează uh, publicul expus la un mesaj, obiectivul fiind uh, acela de a distrage atenția. Pe platformele sociale se oferă feedback algoritmilor. Prin urmare, algoritmul este adaptat constant în așa fel încât să perfecționeze tehnologiile de targeting și să uh, structureze campaniile de dezinformare într-o manieră cât mai eficientă, că e vorba de o campanie de publicitate sau o campanie de marketing sau publicitate politică. Algoritmii aceștia acționează în funcție de vulnerabilitățile personale și uh, aceste vulnerabilități sunt, uh, ex, sunt uh, exploatate. Dincolo de aspectul protecției datelor, microtargeting-ul separă informațiile în, din discursul uh, public democratic. Prin urmare, oamenii nu vor mai putea lua o decizie informată în urma procesului de informare. Microtargetingul vine cu două efecte negative. Odată, sunt, se aduc daune oamenilor care au făcut ținta campaniei în sine. Și apoi, altă daună este pentru cei care n-au fost ținta campaniei, prin urmare, ei nu știu ce informații primesc concetățenilor. Astfel, partidele politice pot cu diferite mesaje să um, ia legătura cu diferite categorii de public. Adesea mesajele sunt foarte diferite și astfel se face o manipulare diferențiată. Nu în ultimul rând, microtargeting-ul înseamnă și utilizarea de date personale cu caracter sensibil, ceea ce ne îngrijorează foarte mult din perspectiva protecției datelor. Și apoi menționăm și dreptul la liberă exprimare și partea sa pasivă, dreptul de a primi informație. Am constatat că informația falsă per se nu este ilegală, dar dacă discutăm despre faptul că avem un mediu în care discursul media este asaltat pur și simplu de dezinformare, atunci obiectivul principal al uh, presei, al, al mijloacelor de comunicare în masă, este uh, obstrucționat. Și nu mai putem discuta despre libertatea presei. Nu mai putem discuta nici despre uh, dreptul de a primi informație. Și de aici pornesc o serie de probleme, pentru că cetățenii nu vor mai putea să-și asume niște decizii informate. Avem, uh, informa- avem drept exemplu uh, deciziile luate în caz de alegeri. Statul de drept, democrația și drepturile fundamentale au o relație de tip triunghi. Ele sunt interconectate și interdependente. Dacă una e afectată, întregul sistem este afectat. De exemplu, ca în exemplu dinainte, libertatea de expresie și libertatea de informare, dacă acestea sunt încălcate, atunci participarea informată a cetățenilor la alegeri este afectată și ăsta e un pilon al deciziei democratice. Dacă un stat membru al Uniunii Europene este afectat în, încălca, prin încălcarea drepturilor fundamentale sau al statului de drept, afectează întreaga Uniune, uh, parțial prin cetățenii acestui stat membru, care sunt și cetățenii Uniunii Europene, și parțial prin mecanismul democratic de luarea deciziilor al Uniunii Europene în care statele membre au delegați. Dacă un stat membru democ- alegerile democratice, de exemplu alegerile parlamentare, dacă ele sunt afectate prin uh, manipulare, propagandă și campanii de dezinformare, asta poate afecta legitimitatea întregului Parlament European. Am creat un uh, tabel clar uh, care descrie modul în care manipularea proceselor democratice și uh, duce la afectarea democrației și care e legătura între ele și ce poate face Uniunea. Prima parte, din uh, partea verticală, din stânga, arată procesul de luare a deciziei, procesul democratic, uh, statul de drept și drepturile fundamentale și dacă ele sunt respectate sau manipulate. Și secțiunea orizontală arată variabila uh, care spune dacă democrația este păstrată într-o societate sau este uh, afectată. Am identificat patru scenarii ipotetice. Primul scenariu, scenariul A, e o situație perfectă. Scenariul B este cel în care instrumentele apărării, autoapărării democratice lipsesc sau ele nu reușesc să prevină situația în care o putere autoritară câștigă alegerile deci chiar dacă procesul democratic este respectat, cumva o mișcare autoritară câștigă alegerile și distruge democrația. În acest caz, Uniunea Europeană ar trebui să-și aplice puterea de supraveghere. În scenariul C, al treilea, procesele democratice sunt manipulate, de exemplu, prin uh, Uh, retrasarea districtelor electorale sau prin finanțare ilegală a campaniilor, dar rezultatul nu este distrugerea democrației. Democrația este încă uh, apărată și în acest caz Uniunea trebuie să evalueze dacă această uh, problemă este suficient de serioasă încât să declanșeze un mecanism de control care să vadă dacă articolul 2, valorile Uniunii Europene sunt respectate. Uh, scenariul D al patrulea este un caz clar care să lanseze mecanismele de protecție articolul 2 valorile Uniunii Europene când alegerile sunt manipulate și de, rezultatul este că democrația este practic uh, distrusă. Următoarea pagină, vă rog. Recomandările pot fi grupate în două mari uh, Uh, două mari subgrupe, întărirea rezistenței democratice și politica media, mass media. Începește întărirea rezistenței democratice. Studiul explică în detaliu ce se înțelege prin uh, rezistența democratică. Folosim și termenul democrație militantă și oferim informații complete de background uh, pentru a descrie acest concept se recunoaște faptul că trebuie să existe un echilibru între liber, limitarea libertăților și rezistența în fața forțelor nedemocratice. Riscurile și argumentele sunt de asemenea evaluate. Important este că aceste instrumente sunt precauționare în natura lor. Ele pot preveni o uh, reducerea democrației, dar odată, ca democrația, odată ce democrația a fost distrusă, e foarte greu ca să fie refăcută prin instrumente juridice. Începește efortul de întărire a rezistenței democratice. Mă refer la patru puncte. Am făcut unele recomandări legate de uh, alegerile care se apropie, alegerile europene. Pe termen lung uh, se recomandă uh, reguli mai stricte și mai neutre din punct de vedere al platformei începește uh, publicitatea publică care să asigure mai multă transparență și care să fie armonizate și aceleași în toate statele membre. Începește uh, publicitatea politică, o reformă a finanțării campaniei trebuie uh, prevăzută pentru a oferi reguli mai clare și mai transparente. Începește finanțarea campaniilor, pentru că asta este percepută drept o boală veche a democrației, o bală cronică a democrației noastre. Apoi, protecția datelor. Uh, regulamentul GDPR este o mare realizare, dar munca nu s-a încheiat. Ea trebuie completată cu regulamentul privind e-privacy, care ar trebui să menționeze în mod specific uh, furnizorii de tip platformă și mediile de socializare. Aceste reguli trebuie să fie aplicate și să fie uh, completate și de practici prietenoase cu utilizatori, pentru că aplicarea actuală a GDPR aparent duce la uh, o oboseală a dării consimțământului. În al patrulea rând, educația civică, mai ales la periferie, atât geografic uh, cât și social, uh, periferia geografică și socială Europei, pentru a crește cunoașterea în legătură cu valorile europene, democrația, alegerile, campaniile politice, ca să sensibilizăm împotriva dezinformării și propagandei. Foarte important, calitatea acestor programe educaționale ar trebui să fie menținută și controlată strâns de instituțiile publice și nu ar trebui să fie lăsată complet la nivelul local. Uh, aceste programe ar trebui să fie completate și de programe de instruire a profesorilor, autobuze itinerante care să ajungă în locuri greu de ajuns de obicei, alfabetizare mass media care să includă și principii de corectitudine eh, începește publicarea nu doar pe mediile de socializare, deci nu doar consumul de media, ci și sharing-ul, like-ul pe social media și efectele acestora. Al doilea set de recomandări se referă la politicile mass media. Uh, eh, slide anterior, vă rog. Reconstruirea pilonilor de încredere. Next. Oh, yes. Next, please. This one. Thank you. I'm sorry. Uh, so rebuild pillars of trust. Deci reconstrucția pilonilor de încredere în mass media și în mass media publică uh, reprezintă o, un instrument po- posibil dacă servesc realmente publicul. Ar trebui să se evite ca resursele publice prețioase să fie folosite pentru a disemina informare, informații și propagandă. Deci, uh, Comisia ar trebui să supervizeze operațiunile și din acest punct de vedere și dacă vede că serviciile publice nu servesc uh, interesul public de fapt, ci statul capturat sau interesele politice ale guvernului, atunci nu ar trebui să aprobe excepțiile de la ajutor de stat conform articolul 86 din tratat. Regulile legate de concentrarea uh, proprietății mass media și ajutorul de stat uh, ar trebui să se aplice și platformelor media și ar trebui să facă verificări regulate ca să se asigure că pluralismul și libertatea mass media sunt respectate și de asemenea ar trebui să fie parte din mecanismul de supraveghere al uh, statului de drept și un uh, uh avertisment timpuriu în ce privește uh, reducerea statului de drept. În ce privește platformele, avem o serie de recomandări. Principala idee este uh, să nu se transmită informații false, ci să se ofere un uh, sistem, un ecosistem în care toate opiniile să poată fi auzite și legislatorul ar trebui să încerce să controleze informațiile false sau ilegale, ci să aibă o influență formativă în privind uh, arhitectura comunicării. De exemplu, modelul de afaceri care acum este um, bazat pe monetizarea datelor personale ar trebui să schimbe mai degrabă decât să intru în lista lungă a recomandărilor legate de furnizorii de tip platformă, aș uh, sublinia că ar trebui să fie o cerință legală ca providerii de tip platformă dominanți să mențină neutralitatea serviciilor lor și să se abțină de la discriminarea atâta conținutului sau a opiniilor politice ale utilizatorilor. Pentru a rezuma prezentarea, aș vrea să subliniez că studiul conține o listă lungă și detaliată de recomandări pe care vă sfătuiesc călduros să o citiți și a sublinia doar câteva puncte care sunt considerate cele mai cruciale și mai pe termen lung și care sunt elemente generale. Mai întâi, întâlnirea de rezistenței democratice, care este necesară pentru a contracara trendul global al autocrațiilor populiste. Al doilea rând, protecția datelor personale, care e foarte importantă, mai ales în uh, contextul tehnologiei actuale. Dacă nu reducem această tendință, din ce în ce mai mult se mai merge pe exploatarea datelor personale ale uh, utilizatorilor și va duce la o societate distopică. În al treilea rând este reforma campaniilor politice. Dacă vrem să păstrăm uh, democrația, e nevoie de o reformă și Uniunea Europeană este în situația de a acționa din acest punct de vedere mai bine decât guvernele naționale Întâi, condițiile financiare ale campaniilor politice ar trebui să fie reglementate și, în al doilea rând, o campanie corectă și etică ar trebui să fie introdusă și ar trebui văzută ca o, un standard de autoreglementare pentru toți actorii politici și un lucru care este apreciat de uh, alegători. Și uh, în acest scop există programe de educație socială care sunt recomandate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Mai sunt copii ale acestei prezentații. Mulțumesc pentru toată munca noastră. Evident, este un subiect atât de important și de actual. Mulțumesc membrilor care au uh, participat la această prezentare. <clears throat> Sper că e util. Coordonatorii au cerut această prezentare și cred că sper că este util uh, pentru colegi. Mulțumesc. Întrebări? Sunt întrebări, comentarii? Barbara, Barbara uh, Spinelli. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru studiu. Detto tutto, ma eh, l'ho studiato sufficientemente. Încă nu l-am eh, citit în regime, dar eh, pot să spun deja că aprob multe din recomandările sale, dar vreau să subliniez câteva puncte, ba chiar câteva semne de întrebare Am fost, uh, eu am fost raportoare mm, pentru uh, libertatea mass media și cu acea ocazie am insistat asupra faptului că alarmismul în ce privește fenomenul dezinformării pe internet e corect să existe în ce privește tragerea unui semnal de alarmă, în ce privește natura dezinformării, acel nou fenomen al microtargetingului, dar dezinformarea e un fenomen nociv și pentru uh, ziarele generaliste și asta nu de când există internetul, ci din anii 50, de la, din epoca războiului din Corea eu am fost uh, ziaristă uh, o viață întreagă și am învățat multe. Uh, și am învățat de asemenea un moto al revistei The Economist Uh, era o zicală al directorului uh, de la The Economist și anume Simplify and Exaggerate. Deci simplifică și exagerează. asta era motoul, moto revistei The Economist. Deci când se vorbește despre exagerări în uh, știrile pe internet, în, în jurnalismul pe internet, hai să nu uităm că deja din anii 50 exista fenomenul ăsta cu The Economist și vreau să mai spun ceva în privința capitolului 4 al raportului, și anume măsurile luate în Germania, Franța, Italia, eh, cu eliminarea conținuturilor eh, nocive eh, online, deci pe internet și cred că aceste măsuri sunt excesive și disproporționate în toate aceste țări e și excesiv și disproporționat și greșit să încredințez controlul uh, unor autorități ale statului. Deci eu sunt în favoarea autoreglementării. Astfel încât mă preocupă ce face acest, această task force uh, al Serviciului de Acțiune Externă a Comisiei Europene, uh, concentrarea prea uh, mare asupra Rusiei mi se pare exagerată. Pentru că Sigur că există un pericol uh, al ingerinței unor forțe externe în Uniunea Europeană, dar dacă începem să analizăm rezultatele electorale în uh, referendumul Brexitului, ale, rezultatul alegerilor prezidențiale în SUA, în Franța, alegerile din Italia și dacă începem să spunem că uh, rezultatele sunt uh, doar rezultatul unei interferențe roșii, asta înseamnă să nu știm care sunt motivele profunde pentru care majoritatea englezilor au votat în favoarea Brexitului, pentru care majoritatea americanilor au votat pentru Trump și așa mai departe. Deci mă tem să nu, există, să, să nu se amestece infracțiunile adevărate cu cele care ar trebui într-adevăr pedepsite prin eliminarea conținuturilor online. Mai ales Uh, infracțiunea aceasta de defăimare. Eu aș vrea să fie depenalizată această infracțiune, dar n-am reușit să obțin acest lucru uh, în raportul meu privitor la libertatea mass media. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Barbara, ai încercat să acoperi aceste lucruri în raportul tău. Am încercat să acoperi multe din aceste lucruri în raportul tău, dar e un domeniu atât de dificil și dacă aș putea să mă refer la unul dintre acestea și după aceea dacă vor alți să ia cuvântul. Și unul dintre, una dintre problemele cele mai mari este capacitatea distructivă enormă a presei gen uh, Murdoch sau alte concerne care acum sunt în mare majoritate online. Barbara Spinelli a uh, menționat Brexit-ul și denigrările țintite ale acestor instituții din partea Imperiului lui Murdoch sau din partea Associated Press și mai departe. Acest tip de abordare se leagă și de proprietatea media, dar Puteți să uh, comentați ideea că acum toată lumea nu mai de mare importanță ziarelor de masă, care totuși sunt în continuare importante, dar cumva le ignorăm pentru că ne gândim numai la produsele online. Dar, și uităm că aceste ziare uh, de masă încă influențează cititorii și politica. Pentru că asta, asta pare să fie elefantul din uh, sală. Ca... Products So I just was interested. Deci m-ar fi interesat uh, cum abordează mediul academic uh, această problemă a capacității destructive a acestor în uh, ziare. Avem exemplu de ieri ieri de primul ministru face o declarație și ea este repetată imediat în toate aceste produse de presă de masă. Mi s-a părut foarte interesant. Deci este evident, dar uh, vorbim, noi vorbim numai de produse online, dar există și aceste ziare de masă. Yeah, which have online products. And some of those online products are the... Și unele dintre aceste ziare au cele mai importante produse online. The Daily Mail are cel mai, este cel mai influent dar uh, un comentariu interesant despre uh, proprietate și despre cum este perceput acest lucru. Judith Argentini și doamna Sipal, de asemenea, au vrea cuvântul. Judith, te rog. Mulțumesc foarte mult. Ați rămas la un nivel destul de teoretic, deci mă întrebam dacă puteți să ne dați și niște exemple despre modul în care ați ajuns la aceste concluzii. Am văzut că dumneavoastră sunteți din Budapesta. Poate ne dați niște exemple din Ungaria. De asemenea, aș vrea să înțeleg când vorbim despre microțintire. Uh, vorbiți aici cu niște politicieni, suntem la două luni de alegerile europene, deci ați putea să ne explicați mai clar unde, unde trageți linia, ca să spun așa, unde se face diferența, pentru că uh, mediile de socializare vor rămâne, nu vor dispărea și există mesaje diferite pentru grupuri diferite de persoane. Deci ce credeți noastră că reprezintă încălcarea uh, barierelor, a limitelor? Mulțumesc. Mulțumesc, Judith, Judith Berkey, te rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să încep cu un comentariu general. Atunci când ați vorbit despre o mai bună reglementare a protecției datelor și vieții private într-o lume în care totul e mai mult sau mai puțin disponibil în formă digitală, aș vrea să subliniez că avem aici o problemă, pentru că în situația actuală, când vorbim, de exemplu, despre GDPR, privacy și alte legi, auzim tot timpul, uneori de la politicieni, adesea din partea industriei, că începem să suprareglementăm totul. Dar când vorbim despre protejarea drepturilor fundamentale, alegerilor libere și toate celelalte lucruri despre care ați vorbit, cred că nu facem uh, nu suprareglementăm, ci suntem rămași în urmă la reglementare. De asemenea, vreau să spun ceva în legătură cu libertatea mass media. Mass media, ca orice alt domeniu din societățile noastre, nu e ceva bun sau rău. Mm. Depinde. De asemenea, avem, uh, după împrejurări și context, uh, avem o altă problemă. Avem o uh, jurnaliști foarte bine calificați și bine echipați, dar din ce în ce mai multe sunt situațiile în care vorbim despre mass media, în care oricine poate spune sunt jurnalist, dar nu are calificările necesare și de asemenea aici cred că trebuie să ne asigurăm că în media sunt, lucrează oameni care știu regulile, pentru că și ei trebuie să respecte niște reguli de democrație și de stat de drept și cred că una dintre diferențele pe care le avem este că în vechea lume, când uh, mass media primea informații, dădea informații incorrecte, cei care puteau reacționa erau foarte puțini. Acum, în lumea digitală, fie că vorbim cu un ziar care este și online, Uh, efectele sunt mult diferite. În ce privește targeting ul da, încă o dată, problema nu este să spunem dacă targeting ul în, în sine este un lucru bun sau rău. Cred că partidele politice întotdeauna au făcut acest lucru cu diferite mijloace pentru a încerca să ajungă la anumite grupuri. Problema, încă o dată, e legată de a controla cine îi abordează pe oameni, cu ce scop și să aflăm mai bine cum să facem față tuturor acestor forme și sunt uh, recunoscătoare pentru toate aceste explicații și definiții legate de dezinformare mm, și informare greșită, pentru că e important să știm despre ce vorbim ca să știm cum să facem față. Deci, după ce am spus toate astea, Întrebarea mea ar fi, în această lume digitalizată, uh, uneori uh, și noi gândim uh, greșit, ar trebui să ne gândim care ar fi reacțiile dincolo de problemele de micro-targetare, ca să creăm un contramesaj și o ultimă propoziție când vorbim despre întărirea democrației ca să uh, dăm substanță dezbaterilor dincolo de uh, uh, titluri, pentru că mulți oameni citesc numai titlurile și cred că știu totul și cred că tot ce trebuie să facem în uh, lumea digitală uh, să întărim democrația, cred că înseamnă să avem și mai multe dezbateri reale cu persoane reale într-un mediu fizic, pentru că asta este singura șansă reală de a avea un schimb real, de a reacționa imediat la diferite argumente și aici cred că autoritățile publice și partidele politice și oricine altcineva de lume trebuie să vină cu idei care să întărească democrația noastră și înțelegerea democrației și dialogul în toate modurile diferite în care putem să facem acest lucru. Și dacă puteți adăuga o idee sau un, idee sau un exemplu de bune practici. Uh, știu că studiul dumneavoastră, nu știu dacă are și exemple de bune practici, dacă există așa ceva, cred că ar fi foarte util. Thank you very much, Ricky. And this is um, it's an important study, such an important issue, but um, obviously people react. Da, mulțumesc. E un uh, studiu foarte important, sigur că oamenii au reacții. Poate răspunde și acestui gen de întrebări precise. Mulțumesc. Thank you very much for the insightful questions. Mulțumesc pentru întrebările acestea foarte interesante și e foarte bine că mi le-ați adresat. Cred că mergem pe calea cea bună, iată, cu acest studiu și cu aceste recomandări. Ce privește alarmismul, caracterul și caracterul nou al acestor fenomene nu cred că studiul nostru simplifică prea mult problema asta. E una complicată. Dezinformarea, informarea greșită e veche, să spunem, de când lumea. Avem studii încă din antichitate, Temistocle despre dezinformare și propaganda, apoi din perioada Imperiului Roman. Da, există acest fenomen, dar cred că există mai mult, dar cred că în ultimii ani a trecut la un nivel nou și se vede impactul asupra societății, deși cauza și efectul nu pot fi dovedite din punct de vedere științific. Deci nu putem face un test. De exemplu, alegerile din SUA, bun, a existat această influență uh, care anume sau cum anume să dovedești că este rezultatul interferențelor rusești. Cum să dovedești așa ceva? Poate e un fenomen efemer, pentru că poate fi și un fenomen generațional. Studii recente au stabilit că vârstnicii sunt de șapte ori mai uh, credul, să spunem așa, decât tânăra generație. Deci tânăra generație e mai echipată cumva să Uh, facă față dezinformării, ei sunt mai obișnuiți și cu lumea digitală. Acum că societatea cunoaște acest fenomen, uh, poate el uh, își mai pierde din influență, să sperăm. Dar important e ca noi să abordăm uh, chestiunile structurale ale acestui nou uh, mediu și sunt de asemenea și provocări structurale la adresa democrației. Trebuie să ne ocupăm de asta. Problema Brexitului, de exemplu. Sunt provocări la adresa democrației, cum spuneam, și în studiu spunem că dezamăgirea maselor care acum participă activ uh, la discuțiile publice, dezamăgirea asta e reală. Deci, dacă elitele politice nu sunt uh, uh, preocupate de, aceste, de această dezamăgire clară și reală a oamenilor care, iată, acum uh, este prezentă pe mass media pentru a-și exprima dezamăgirea. Dacă politicienii nu reacționează, lucrurile nu se vor schimba în bine. Sigur că media socială are un mare impact asupra sferei sociale. Mă întorc la Habermas când vorbesc despre sfera socială, dar media socială a schimbat în profuzime structura acestei sfere publice pentru că totul acum e mult mai transparent și procesele politice sunt mult mai transparente acum. Par să fie mai apropiate de oameni, însă nu pot fi influențate de oameni totuși. Oamenii obișnuiți par să aibă mai multă putere pentru că, iată, participă la discuțiile astea sociale, dar nu pot uh, avea rezultate concrete ale acțiunilor. Și atunci politicienii care promit uh, o schimbare rapidă pot avea mult uh, succes cu aceste mesaje. Mm, Germania, în Italia, da, s-au luat măsuri, într-adevăr sunt uh, ineficiente. Mai ales în Germania. Regulamentul în Germania se referă în mod specific la mm, discursuri și acțiuni de natură infracțională care au fost definite în codul sau prevăzute în codul penal uh, german după al doilea război mondial, nu se ocupă de dezinformare. Informații false ca atare nu uh, sunt prevăzute în codul penal. Deci noi am făcut o recomandare cum ar fi dacă ar fi prevăzută uh, această faptă în codul penal. Dar oricum, Chiar și așa, nu vom putea interzice un discurs bazat pe conținutul său. Dar aici venim la acest fenomen al practicilor uh, uh, de răspândire agresive. Acest așa numit micro-targeting, poate în publicitate e o tehnică utilă, deci se adresează mm, cumva unei persoane în parte sau unui grup mic în parte. Uh, asta poate și în uh, publicitatea de tip politic, uh, propaganda politică. Sunt anumite reglementări, articolul 22 al regulamentului GDPR. Aici există o interpretare comună deci, în privința propagandei politice, microtargetingul uh, făcut cu informații sensibile ar putea fi interpretat ca căzând uh, sub incidența articolului 22 al uh, regulamentului GDPR, deci procesul de luare de decizie automat, care are un efect semnificativ asupra mm, vieții personale a oamenilor. Uh, people people's circumstances. Uh, so... Așadar, uh, E un articol care prevede măsuri de salvare specifice pentru ca utilizatorii internetului, cetățenii să uh, poată avea control asupra propriilor date personale și să-și dea consimțământul, să aibă o atitudine activă mm, dacă există aici microtargetul, aici, targetingul aici nu putem obiecta, dar nu trebuie ca persoanele să fie tratate ca obiecte și să devină țintele aceste propagande politice fără știința lor. Apoi, transparența. Transparența, așa nume, utilizatorii să aibă acces la un fel de bază de date, de publicitate, să se știe din partea cărui partid politic provine cine a plătit pentru propaganda aceea, pe baza căror criterii se face acest microtargeting. Printre recomandările pentru protecția datelor se include și faptul că persoanele ar, ar trebui să poată opta în legătură cu informațiile lor personale pe care le oferă eh, spre cunoștința eh, publicitarilor și care anume informații personale nu le oferă. De exemplu, orientarea sexuală ar putea fi una din informațiile care, bun, poate fi dedusă din activitățile unei persoane pe mass media, dar totuși persoana respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a nu uh, face public această, ace, acest criteriu și de nu primi nici informații pe baza acestui criteriu. Uh, în ce privește exemplele în care, da, avem un capitol uh, separat, exemple specifice au fost întrebate, deci evenimente legate de dezinformare pentru fiecare țară în parte, apoi secțiuni, o dividare pe secțiuni. În ce privește mm, țara mea, Ungaria, pe baza unor cercetări științifice de la Institutul Oxford, uh, Vă pot spune că Ungaria e un, singura țară în care uh, această campanie de dezinformare uh, a provenit din partea guvernului. E un caz specific. În ce privește suprareglementarea, basically as a freedom of expression. Uh, eu m-am ocupat de libertatea de exprimare și mm, Părerea mea e că nu trebuie suprareglementat acest aspect, dar aici viața privată poate fi într-adevăr o justificare legitimă pentru a reglementa, nu discursul din mass media, dar uh, mass media în general, universul mass media în general și de ce eu sugerez că e vorba de arhitectura mass media care ar trebui influențată de legiuitori, nu fie lăsată uh, doar la îndemâna uh, celor care fac marketingul ei să fie cei care definesc această arhitectură și ce se întâmplă cu datele, cu caracter personal. De exemplu, medicii, avocații au și ei acces la multe informații cu caracter personal și legea îi obligă să păstreze, păstreze caracterul confidențial. De ce este atunci o problemă pentru uh, furnizorii de date și informații digitale să nu poată mm, respecta acest caracter confidențial. Ați mai avut dumneavoastră o întrebare, domnule președinte? Președintele, nu, lăsați, dați-i pace. A fost un fel de uh, strigăt așa disperat, un apel am vrut să fac eu. Era vorba de, mă rog, e vorba de ceea ce a apărut în ziarul Daily Mail despre ce a spus doamna May I actually know what's happening. Nu, dar uh, n-are rost să mai interveniți aici. E vorba de denigrare a Uniunii Europene, un fenomen care nu e de ieri de azi. Vorbeam numai despre rezultatele denigrării acesteia pe internet. And luckily we have the Guardian. If they're listening. Da, din fericire nu e doar Daily Mail, avem și The Guardian, un, un ziar care îmi place mai mie dar și, da, e foarte bine ce s-a spus despre motoul acela de la The Economist. Studiul de asemenea e foarte bun, vă mulțumesc foarte mult. Sperăm ca oamenii să-l și poată folosi. În fine, coordonatorii vor uh, distribui studiul dumneavoastră, să sperăm că va putea fi utilizat pe viitor. Să mulțumesc pentru toți cei care au participat la dezbatere. Haideți să trecem mai departe. Um, now we, uh, it gives me great pleasure to invite... Am uh, o deosebită plăcere să-l invit pe Michael Flaherty în față. El este directorul Agenției, Fundamentale pe, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, mă scuzați. Rămâneți, dacă puteți. Apreciez prezența dumneavoastră. Vă rog, rămâneți. Sorry, I'm just um, updating myself on, um, on some matters. Iertați-mă, ceream informații pe niște chestiuni care nu țin neapărat de această reuniune. E vorba de conferința președinților. Sorry, Michael. Can I, um, well, first of all... Michael, iartă-mă. Uh, în primul rând, bun venit la reuniunea de astăzi. Va fi ultima, în care să te prezint. Mulțumim foarte mult pentru toate contribuțiile pe care le-ai avut în acest domeniu și la această agenție. A fost fantastic, am fost foarte mândru Am fost nu doar o singură dată la agenție, am urmărit îndeaproape activitatea ta Și asta încă de la început. Mulțumesc uh, personal pentru faptul că ai ridicat profilul agenției, dar ai luptat pentru asta. Ai luptat pentru buget și orice altceva, ceea ce a fost minunat. Sper că te-am putut ajuta acolo unde s-a putut. Eu zic că parteneriatul dintre noi a fost unul bun și mulțumim foarte mult și pentru toată disponibilitatea, pentru faptul că ai venit și ai făcut raportări în fața Comisiei Libe. A fost o perioadă extrem de aglomerată, știu că n-a fost o sarcină ușoară. Mulțumim încă o dată. Uh, to them as well. Um, so today um, you're going to um, give us an update. There was a mission of. A fost și o misiune a colegilor, o misiune formală la această agenție. E, de fapt, temeiul reuniunii de astăzi. E motivul pentru care te afli astăzi aici. Am participat ad hoc la această delegație împreună cu Cecil și ceilalți care erau uh, formal parte a delegației și a fost un uh, eveniment important cu substanță. Am văzut exact ce a făcut agenția. Așa că, haideți să ascultăm prezentarea ta și apoi să discutăm despre forum. A, mai întâi doamna Chienghe, deci ordinea va fi în felul următor. Deci, dragi colegi, vom ruga pe doamna Chienghe, fiindcă ea a condus misiunea să intervină. Cecil Chienghe a condus misiunea la Forumul pentru Drepturile Fundamentale. Ea va spune ce s-a întâmplat acolo și apoi, de-abia apoi, îl vom asculta pe domnul director. În orice caz, a fost un eveniment de succes, condus de Cecil Kienge. Deci, Cecil, îți dau cuvântul, te rugăm să ne spui ce s-a întâmplat și care au fost evenimentele principale. Grazie, Presidente, grazie, Claude. È stato un piacere, un grande piacere per me presiedere la delegazione. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o mare plăcere să pot prezida delegația Parlamentului European uh, Forumul Drepturilor Fundamentale organizat în uh, luna septembrie anului trecut. Mulțumesc și domnului președinte sau director, de fapt, O'Flaherty, pentru că este astăzi alături de noi. Din prezența noastră, din nou, a fost uh, mărturia marelui interes al comisiei noastre pentru a avea legături instituționale mai bune cu această agenție, care este unică în genul său, cu rolul de garant, de supraveghetor al drepturilor fundamentale, un rol din ce în ce mai important am putut uh, participa direct la cele șase sesiuni plenare și la diferite grupuri de lucru și să intrăm în contact cu principalele organizații ale societății civile și ne-am adus și noi contribuția la vitale prioritățile acestei agenții, FRA, uh, până în 2022. După cum am subliniat uh, repetate rânduri, Uniunea în, uh, ultim, în ultimele decenii a promovat uh, foarte mult drepturile omului, um, a eliminat multe uh, discriminări și până în sfârșit am avut curajul politic să activăm procedurile prevăzute la articolul 7. Iată, am identificat alte forme de discriminare. Aici mulțumesc public direct, eh, domnului director Flaherty pentru că a susținut eh, bătălia noastră a Comisiei Libe în principale dosare privitoare la drepturile omului și mulțumesc eh, și pentru că a făcut eforturi pentru a exista o strategie împotriva afrofobiei pe care vom vota la următoarea plenară. Uh, ce ați făcut dumneavoastră în ce privește colectarea datelor, anchete, sensibilizarea populației. Munca aceasta a fost pentru noi de mare importanță și uh, acuratețea datelor uh, dumneavoastră a permis să elaborăm o strategie um, împotriva afrofobiei și se va recunoaște în sfârșit această formă odioasă de discriminare. Dați-mi voie să vorbesc și despre faptul că uh, tot personalul agenției este foarte disponibil, foarte competent, totdeauna a fost gata să uh, dea urmare cererilor comisiei noastre toate dosarele care ne-au interesat și spuneam că s-au făcut multe, dar multe mai rămân de făcut, mai ales că apar noi provocări la orizont, mai ales în clima aceasta politică de ură, de discriminare care există în Europa la ora actuală, alimentată de forțele populiste, xenofobe, care, iată, zi de zi periclit, uh, amenință valorile pe care se bazează Europa. Uh, apoi, Carta Drepturilor Fundamentale trebuie pusă în aplicare și miza este supraviețuirii Uniunii Europene. Prână cu directul executiv, am subliniat și temele uh, în care trebuie investit mai mult, mai ales în ce privește mm, infracțiunile de ură uh, pe internet și nu numai exploatarea minorilor, situația migranților care uh, continuă să fie țapul ispășitor al guvernelor, bine, spuneam guvernele, dar guvernele populiste și pur și simplu și asist- cei care furnizează asistență umanitară sunt văzuți ca vinovați. Cazurile din Italia cu nava Aquarius, nava Diciotti, din păcate există și problema tristă a embarcațiunii Marea Ionică. Am invitat FRA și Comisia să-și ia distanță față de declarațiile ministrului de interne în Italia și FRA ar trebui să denunță ce se întâmplă în Italia ca președinte a delegației am avut plăcerea să particip la sesiunea FEMP, grupul de lucru de consiliere compus din experți în drepturile fundamentale și cu această ocazie am subliniat uh, importanța de a exista un dialog uh, structurat cu societatea civilă și am insistat asupra faptului că și Parlamentul trebuie să joace un rol împreună cu FEMP și comisiile parlamentare ale statelor membre, deci un rol în ce privește evaluarea legislațiilor naționale, în ce privește drepturile omului. În încheiere fac un apel, spun că nu putem solicita aceste agenții să reziste de una singură cu noi și noi provocări care apar, fără ca ea să fie dotată și de resursele financiare necesare. FRA trebuie să-și extindă domeniul de intervenție și să coopereze mai mult cu societatea civilă și parlamentele naționale. Să ne ajute să elaborăm noi strategii pentru a face față acestei clime de ură și discriminare care există în Europa la ora actuală și pentru toate acestea trebuie să aibă și resurse adecvate la dispoziție. Mulțumesc din nou domnului director Flaherty și personalului său pentru modul în care ne-au găzduit la Viena, cum ne-au primit și sper să pot participa și la următorul forum. Mulțumesc! Thank you very much, Cecil, for that report. Mulțumim foarte mult, Cecil. Da, ne arăți cât de complicat este rolul Agenției pentru Drepturile Fundamentale în acest mediu politic, pentru că trebuie să răspundă și în fața Parlamentului și asta cât mai eficient posibil, inclusiv la solicitări individuale. Subliniat acest rol în trecut. E oricum foarte greu să te uiți la Mediterana într-o zi și să vezi care este complexitatea problemelor. Michael a vorbit de numeroase ori despre asta. Forumul însă a fost bun și ar trebui să ne gândim cât de complicată este această muncă. Au fost și câteva povești de succes, fără doar și poate. Vor mai fi și multe alte provocări de acum încolo. Michael. Dacă dorești să ne oferi un răspuns și apoi să adunăm câteva contribuții din sală, ar fi foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a-mi exprima aprecierea față de observațiile dumneavoastră și ale doamnei Chienghe despre relația pe care agenția aceasta o are cu comisia dumneavoastră. Suntem la dispoziția și în serviciul dumneavoastră uh, Va fi pentru noi o prioritate să susținem Parlamentul. Așa a fost dintotdeauna, în așa fel încât să fie respectate drepturile omului în Uniunea Europeană. Cuvintele dumneavoastră călduroase vor fi transmise mai departe, că e vorba de munca 110 persoane în total. Personal, Mă mândresc foarte tare de faptul că am reușit să creăm o bază de date cu privire la afrofobie. Săptămâna aceasta analizez uh, fenomenul de ură antimusulmană și am reușit să obținem niște date contemporane relevante cu privire la tiparele de ură la adresa musulmanilor în statele membre. Mă întorc însă la forum și mulțumesc cu căldură doamnei Chienghe și întregii delegații pentru participare. Dumneavoastră, domnule președinte, vă mulțumesc pentru rolul important pe care l-ați jucat la forum, exact cum au făcut-o și alții de la LIBE și alții din Parlamentul European, de exemplu doamna vicepreședinte McGuinness. Rolurile eurodeputaților au fost diverse la nivelul mai multor activități de la forum și am uh, citit cu mare interes raportul căci el analizează în detaliu ce s-a întâmplat la eveniment și captează bine energia de acolo. Forumul pentru drepturi fundamentale a fost și este evenimentul emblematic al agenției noastre și aduce la oaltă grupuri diverse pentru a discuta despre îngrijorări egale în Uniunea Europeană. Timpul mă presează, nici nu pot să trec în revistă toate grupurile care au participat. Sunt grupurile obișnuite, dar și unele grupuri mai neobișnuite la care nu te aștepți. Însă sunt implicați toți cei care trebuie să ia parte la această discuție. Aș menționa grupul de lucru COHAM, s-a menționat și FREMP, au participat 700 de oameni și contribuțiile au fost extrem de importante. A fost un moment de schimb de opinii, de susținere reciprocă. Dar uh, trebuie să analizăm și impactul follow-up-ului. Doar așa putem justifica acest efort. Meniul schimbărilor există într-un document, declarația președintelui. Vom continua declarația președintelui o vom actualiza. Vă dau câteva exemple. Exact cum a spus doamna Chienghe, ne-am axat foarte tare pe cum să utilizăm mai bine Carta Drepturilor Fundamentale în viața publică. Astfel, au apărut foarte multe idei pe care noi le cuprindem acum în uh, această cartă, în această, această comunicare, mă scuzați. Un alt exemplu dimensiunea drepturilor fundamentale în statul de drept. S-a discutat uh, exhaustiv la forum pe acest subiect și aceste discuții sunt reflectate în concluziile președintelui după dialogul pe statul de drept de la Consiliu. Copiii migranților, de exemplu, aici ne axăm foarte tare pe problema copiilor prinși în mrejele migrației și ideile care au fost vehiculate ne-au ajutat să îi integrăm mult mai bine pe copii în munca noastră, în contextul nostru. Acum, câteva momente despre viitor. Cam ce formă ar putea căpăta acest forum pe mai departe? Am supus acest forum unei evaluări externe, ea s-a făcut, se va discuta la, uh, în luna mai la nivelul conducerii pentru a vedea în ce direcție ne îndreptăm. Nu pot uh, spune exact uh, ce se va hotărâ, dar cred că ar trebui să avem forumuri periodice în continuare. Și voi discuta în uh, Comitetul Executiv uh, cu privire la un alt forum în 2021. Închei mulțumind cu căldură Comisiei față, pentru interesul față de acest forum și pentru participarea uh, plină de viață. Mulțumim foarte mult, Michael. Puteam menționa numeroase alte subiecte. Mulțumesc însă că te-ai concentrat strict pe forum pe care și eu l-am considerat un succes răsunător. Thomas Zdehovski a participat și el în misiune. Tocmai ce a sosit. Thomas, dorești să-ți exprimi părerea despre această misiune? Da, mulțumesc foarte mult, Michael. Mulțumesc pentru prezentarea ta și îți mulțumesc ție, Claude, că mi-ai dat cuvântul. Cooperarea cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale este exemplul cel mai bun de parteneriat. Am avut mai multe vizite la FRA, inclusiv uh, în uh, timpul fostului director. Este într-adevăr o agenție de top, crem de la crem. Și eu sunt raportor uh, permanent la descărcarea de gestiune și dacă ar fi să numesc o singură agenție care și-a făcut treaba de-a lungul timpului așa cum e corect, atunci cu siguranță aș pune Agenția de pentru Drepturile Fundamentale pe primul sau al doilea loc, probabil chiar pe primul. Sunt unii care cred că Agenția pentru drepturile fundamentale ar putea avea dificultăți chiar cu drepturile fundamentale. Mm, să, să nu se facă propagandă cu acest subiect, să nu se transmite informații false despre Uniunea Europeană. E important ca aceste lucruri să fie rostite înainte de alegeri. Ce, statele din uh, Europa Centrală și de Est sunt expuse propagandei rusești. Este un aspect foarte important și relevant căci această agenție are un rol mare de jucat. M-am bucurat foarte tare să particip la forum. Interpretările, contribuțiile au fost diferite. Eu sunt conservator din fire și cred că democrații trebuie să se pună la masa negocierilor, să discute și dumneavoastră ne-ați oferit exact acest prilej, să discutăm unii cu alții. Consider că s-a conferit uh, profunzime astfel proiectului european. În plus, de fiecare dată când am apelat la dumneavoastră pentru sfaturi, consiliere și așa mai departe, am fost plăcut surprins. Cel mai mult cred că am așteptat un răspuns maximum o săptămână. Deci tot ceea ce face dumneavoastră este relevant. De exemplu, pe migrație. Am tot discutat despre abuzul asupra copiilor, traficul de copii. V-am cerut uh, informații precise, mi-ați oferit expertiză, informații la subiect de fiecare dată. Ar trebui să vă susținem pe termen lung. Și abordez în discursul meu o chestiune care e cumva independentă de activitatea noastră de la Viena. Credeți că genul ar trebui să fie parte din portofoliul dumneavoastră, deci să țină de Agenția pentru Drepturile Fundamentale. De ce să aveți o mică agenție care să încerce să care să ajungă să fie debordată de atâtea sarcini. N-ar trebui să fiți partea unei agenții mai mari în așa fel încât să vă sporiți capacitățile uh, să puteți continua să ne oferiți rapoartele excelente, căci excelent este cuvântul care îmi vine în minte de fiecare dată când parcurg vreun raport de al dumneavoastră. Nu mi-a fost uh, încă dat să citesc un raport de al dumneavoastră și să gândesc e loc de mai bine aici. Calitatea muncii de la Libe se bazează în mare parte pe calitatea activității dumneavoastră. Avem o relație simbolică, trebuie să ne susținem reciproc. Raportul lui Kienge arată exact uh, care este misiunea dumneavoastră. Suntem perfect de acord. Ne bucurăm că astăzi avem o oportunitatea să aprofundăm cooperarea dintre noi, să reflectăm la misiunea trecută și sper din tot sufletul că următorul Parlament, ales în luna mai, să continue buna cooperare ca noi până acum, în ultimii cinci ani. Mulțumim foarte mult, Thomas! Deschid acum dezbaterea dacă sunt alți doritori. Barbara Spinelli. Eu mi asocio ai ringraziamenti del nostro Mă asociez și eu mulțumirilor uh, exprimate de președintele nostru față de domnul Flaherty. Mulțumesc uh, agenției pentru drepturile fundamentale, pentru cooperarea activă uh, cu noi, în, cu cei de la Comisia pentru Afaceri Constituționale în Parlament, în elaborarea raportului nostru privitor la Carta Drepturilor Omului și ancheta privitoare la obligațiile agențiilor Uniunii Europene a fost într-adevăr o colaborare foarte bună. Am o întrebare. Raportul care a fost adoptat în plenar uh, cu privitor la punerea în aplicare a cartei solicită implicarea sistematică a Agenției pentru Drepturile Fundamentale în, în uh, activitățile legislative ale Uniunii și pentru mine ăsta este un punct esențial în calitate de raportoare pentru acest dosar. Deci trebuie să se dea curs acestei cereri de implicare a agenției, dincolo de forumul de, uh, dumneavoastră. Deci o implicare mai sistematică. Și vreau să vă întreb. Ce înseamnă concret această implicare? Cum ar funcționa ea? Pentru că nu se specifică clar lucrul acesta în raport. Deci există această solicitare de implicare a dumneavoastră, dar cum anume dacă se va da curs acestei cereri, ar fi interesant să uh, ne spuneți dumneavoastră cum s-ar putea desfășura această implicare. La răspunsă migliore a questa domanda. Deci cum am putea concret să știm cum s-ar implica uh, agenția FRA. Mulțumesc. Mulțumesc, Barbara. Mai vrea cineva să intervină? Nu? Michael, te rog să răspunzi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc membrilor pentru cuvintele frumoase pe care le voi transmite colegilor de la Viena. Mulțumesc, domnule Jdovski, pentru comentarii și pentru participarea la misiune și pentru întrebări. Apreciez foarte mult uh, faptul că v-ați concentrat în munca agenției atât pe viteză cât și pe calitatea noastră și asta trebuie să fie în centrul atenției viteza e relevantă dumneavoastră când aveți nevoie de noi, dar și calitatea ca să să vă bazați pe noi și vă asigur că vom uh, păstra atenția pe aceste lucruri. Cred că sunt două chestiuni legate de gen aici. Mai întâi să ne asigurăm că adoptăm uh, o abordare conștientă de gen în tot ce facem și în al doilea rând o agenție care are o concentrare primară pe gen. gen. Uh, începește prima. Vă asigur că prima chestiune. În aceste zile dăm uh, atenție uh, dimensiunii de gen uh, în tot, în migrație, diferențele de, diferențele de experiență între femei și bărbați. Și asta va rămâne foarte important pentru noi. În ce privește concentrarea primară pe gen, sigur că avem o agenție soră cu care cooperăm foarte strâns și din moment ce asta este configurația care ne-a fost dată de legislator, nu pot să fac observații mai mult de atât. Mulțumesc, doamnei Spinelli, din, încă o dată pentru cuvintele frumoase. Ne-am bucurat să emitem opinia, avizul privind carta în, acest, pregătirile, în pregătirile pentru acest an uh, aniversar. Astăzi și mâine avem un eveniment la Universitatea Oxford ca să începem să marcăm aniversarea și să creăm uh, cât mai multă atenție Uh, față de utilizarea Cartei Drepturilor Omului către toate grupurile relevante. Răspunzând la întrebarea specifică a doamnei Spinelli în legătură cu rolul agenției în munca legislativă a Uniunii, este important să spun că deja cred că uh, dăm un rol semnificativ generării datelor. Vă dăm datele necesare ca să luați deciziile pe care trebuie să le luați. Asta este miezul muncii noastre, statisticile, studiile, cercetarea caritativă, uh, să vă aducem uh, vocile tuturor uh, celor care au drepturi și care, ale căror drepturi trebuie apărate. privește avize specifice privind legislație. Suntem limitați de regulamentul nostru și nu facem asta decât dacă ne cereți dumneavoastră. Asta înseamnă că totul se va face întotdeauna pe bază de cerere ad hoc și capacitatea noastră de a reacționa va răspunde, va depinde în mare parte de competența noastră în domeniu, dar și de capacitatea, de resursele pe care le avem. Deci toate aceste chestiuni trebuie examinate dacă s-ar dori o ajustare a acestei dimensiuni a muncii noastre în viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much, Michael. So... Mulțumesc foarte mult, Michael. Așadar am crezut că o să putem să te folosim cât mai bine și să ne folosim de prezența ta astăzi aici și să trecem la următorul punct și anume un schimb de opinii în legătură cu antisemitismul în Europa. Evident, un subiect uh, care a fost discutat în diferite formuri, dar am vrut să-l punem pe ordinea de zi și să avem o discuție înainte de sfârșitul mandatului. Deci să facem asta acum. Deci mulțumesc uh, pentru că introduce acest subiect uh, acum. Așadar, te rog, uh, opinia ta în cu antisemitismul în Europa. Thank you very much, Chair, and uh, let me uh, thank... Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Mulțumesc Comisiei pentru că a pus problema antisemitismului pe agenda. Mulțumesc domnului Jidovski pentru uh, realizarea acestui, eh, pentru leadership-ul său în realizarea acestui, în implementarea acestui subiect. Nu trebuie să vă spun eu că avem o problemă de antisemitism în Europa, eh, transgenerațională din păcate și a fost foarte problematică în următorii ani. Am făcut un prim studiu acum 5 ani care a demonstrat, a dovedit, dacă vreți, eh, dimensiunile problemei și am făcut o repetare a studiului. I-am publicat rezultatele decembrie anul trecut. Studiul a fost cel mai mare uh, făcut în legătură cu opinia despre evrei peste tot în Europa, în lume, de fapt, 16.000 de respondenți în 12 state membre, dar nu e doar despre cele 12 state membre, ci despre, e problema evreilor în toată Uniunea Europeană și prin alegerea uh, grupurilor uh, am capturat 96% din comunitatea evrească din Uniunea Europeană și, sincer, uh, Rezultatele au fost uh, foarte îngrijorătoare. Vă dau câteva cifre. 85% din evrei sondați și când uh, vorbesc de evrei, spun de oameni care se autoidentifică ca evrei. 85% au spus că cea mai mare problemă în viețile lor nu e șomajul, nu e accesul la sănătate sau orice altă problemă, ci antisemitismul. 85%. 90% dintre respondenți ne-au spus că antisemitismul a crescut în ultimii 5 ani de la ultimul, de la studiul anterior. Unde uh, se confruntă cu antisemitismul? 90% spun că pe internet. 73% în spații publice, 71% în mass media, 70% în politică. În ce privește hărțuirea directă, aproape o treime au spus că au, uh, au avut experiența hărțuirii în ultimul an. Și așa cum probabil vă așteptați, faptul că purtau uh, haine specific evreiești a fost uh, un factor declanșator mai mult decât orice altceva. Și asta este ciudat în Uh, studiile noastre, pentru că de obicei uh, identificăm faptul că femeile au o experiență mai proastă decât bărbații, dar din cauza hainelor bărbații sunt mai degrabă expuși aici. 28% au suferit o formă sau alta de hărțuire, 40% se tem să fie atacați. Și apropo, asta duce la una dintre cifrele cele mai uh, deranjante din uh, studiu. Din teamă, 38% din cei uh, chestionați au spus că s-au gândit să părăsească Uniunea Europeană din cauza uh, nevoii de siguranță. Există un nivel foarte redus de raportare a incidentelor, 80% nu raportează incidentele. E important să uh, recunoaștem această cifră pentru că ne spune că uh, toate datele vor fi sub subevaluate pentru că nu se raportează aceste probleme și 70% din respondenți aveau părerea că statele lor nu făceau suficient ca să îi uh, apere. Și închei cu o cifră care ne lasă și este din Eurobarometru Comisiei din ianuarie, care indică că în medie în Europa 43% din oameni spun că antisemitismul nu e o mare problemă. E o mare problemă în Uniunea Europeană. Deci aproape jumătate din populația generală nu vede care e problema, în timp ce aproape toată lumea în comunitatea evrească vede că e o problemă foarte serioasă. Deci ce să facem în legătură cu asta? Cred că e foarte important ca un punct de pornire să recunoaștem cât s-a făcut deja. Uh, Parlamentul a adoptat o rezoluție importantă în ce privește combaterea antisemitismului. Comisia a decis să numească un uh, coordonator pentru antisemitism. Grupul la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, xenofobie și alte forme de intoleranță face o treabă importantă în a susține uh, urmărirea acestor forme de crime bazate pe ură și nu pot sublinia suficient de mult importanța declarației adoptate de Consiliul Uniunii în decembrie 2018 și asociată cu această declarație a existat un anunț de politici făcută de doamna comisar Iurova acum câteva săptămâni și în fine un alt element uh, legat de uh, începutul acestor acțiuni apreciez uh, munca Alianței pentru amintirea Holocaustului, care este acum prezidată de Luxemburg. Alianța aceasta a oferit o definiție foarte utilă pe care o folosim în munca noastră și la fel și alte instituții ale Uniunii Europene. Deci, bazându-ne pe toate aceste elemente foarte bune, aș face câteva sugestii. Mai întâi, din munca noastră și ne spun și grupurile evreiești că trebuie să fie mai mult efort nu pentru evrei, ci cu evrei, să colaborăm cu ei ca să identificăm provocările care există și să le abordăm. A doua parte importantă a inițiativelor de combatere a antisemitismului ar trebui o nouă, să fie o nouă concentrare pe educație. Asta e foarte important acum, pentru că ultimii supraviețuitori ai Holocaustului încet, încet uh, mor. Noi ne-am bazat pe ei ca să spună povestea lor uh, noilor generații. Asta nu se va mai întâmpla foarte multă vreme, nu se mai fie posibil. Deci trebuie să găsim noi modalități ca să educăm copiii în legătură cu ororile Holocaustului ca să nu se mai repete. În al treilea rând, și e un lucru foarte prozaic, trebuie să oferim mai bună siguranță fizică grupurilor evreiești și facilităților evreiești și apropo, e foarte important să se ofere această siguranță gratis. Ideea că grupurile evreiești trebuie să plătească ca să fie protejate este foarte problematică. Și în fine, Trebuie să reușim să combatem mai bine antisemitismul și am face-o dacă statele membre ar transpune toată legislația relevantă. Și mă gândesc aici în special la directiva privind drepturile victimelor și directiva, decizia cadru privind rasism și xenofobia. Iertați-mă, totdeauna spun în fine și după aceea mai spun ceva. Vreau doar să vă asigur că combaterea antisemitismului va rămâne Uh, un element central în identitatea agenției noastre. Vom uh, avea dezbateri pe baza studiilor noastre de câte ori este posibil la nivel național. Vom repeta studiu periodic. Vom continua să facem un update anual cu datele colectate în ce privește antisemitismul în Uniunea Europeană, dar nu vom uita că această calitate a datelor este foarte inegală vom susține inițiative de uh, rememorare a Holocaustului și vom susține instituții prin, și Parlamentul și Comisia în rolul lor de lider în această luptă atât de importantă pentru Uniune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Michael, domnul Jdovski, doamna Spinelli și domnul Costa. Domnul Jdovski, vă rog. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc, Michael pentru intervenția ta. Mulțumesc de asemenea pentru discuția, pentru că ați spus acest subiect uh, pe ordinea de zi. Mulțumesc coordonatorilor din grupurile politice care au fost de acord cu sugestia mea de a discuta antisemitismul aici în Parlamentul European înainte de uh, sfârșitul acestei perioade legislative. Cred că prezentarea noastră aici arată un lucru foarte clar, și anume că ura, antisemitismul, ura împotriva evreilor se răspândește și se, se răspândește în ce în ce mai mult. Am întâlnit reprezentanții comunităților evreiești din diferite țări europene din 2015 statele membre ne-au uh, avertizat în mod sistematic că există atacuri verbale împotriva evreilor, dar și mai rău există o, o creștere a numărului de incidente de atacuri fizice. Acum uh, un an am fost în Suedia și mi s-a spus că Sigur, oamenii menționează Malmo deja, cazul de Malmo. Uh, acolo părinții trebuie să-și ducă copiii și să-i ia de la școală pentru că copiii evrei altfel sunt atacați. v bohate a prosperuiții Evropě. Deci întrebarea mea este dacă e o țară bogată și prosperă în Europa, toată, aproape toată Europa e prosperă, de, de ce se dezvoltă antisemitismul. Cum se face că atâți oameni au uitat uh, istoria, au uitat ororile lagărelor de concentrare? Hai să ne uităm uh, care sunt discuțiile publice care circulă în legătură cu antisemitismul. Să ne uităm cât de mulți oameni scriu în comentarii, își spun uh, trebuie să terminăm ce a început Hitler. Și cred că trebuie să punem uh, presiune pe platforme ca să nu mai tolereze antisemitismul și mai mult decât atât ar trebui să colaborăm cu oamenii ca să combatem cele mai mici semne de extremism și dacă în mod repetat cineva încalcă regulile uh, comunicării publice, uh, extremiștii, adică să fie eliminați și interziși în aceste dezbateri. Comisia ar trebui să fie un exemplu pentru democrația modernă și libertate. Deci, întrebarea mea este de ce de ce construiește uh, Israelul noi uh, uh, uh clădiri, noi uh, colonii pentru imigranții din Franța. Întrebarea mea este de ce crește numărul de imigranți evrei din Suedia sau Norvegia către New York? Acestea sunt întrebări. Deci cred că uh, acțiunile menționate de Michael sunt necesare, foarte importante, trebuie implementate și foarte bine implementate de către statele membre. Am spus aici deja odată că mi se pare absolut inacceptabil că uh, ce se întâmplă într-o serie de state membre astăzi e pur și simplu inacceptabil. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să le expunem uh, uh, la lumina zilei și să spunem care e problema. Dacă pierdem lupta cu antisemitismul, cred că vom pierde lupta pentru drepturile omului în Uniunea Europeană. Punct. Mulțumesc, uh, Thomas. Barbara, ai cuvânt. Grazie, <clears throat> Claude. Eu condivido. Mulțumesc. Claude, și sunt și eu îngrijorată, sunt alarmată din cauza antisemitismului în Europa. Am două întrebări. Una se referă la procentajele menționate dumneavoastră în legătură cu evreii care doresc să părăsească Europa aș vrea să știu, aveți date din care să reiasă unde anume vor să plece, spre ce țări, spre ce continente? De exemplu, fiind eu evrei, că astăzi, dacă aș dori să plec din Europa, n-aș ști exact unde să mă duc. Guarda la definiție. În al doilea rând, definiția agenției dumneavoastră în legătură cu antisemitismul, definiția antisemitismului. Dumneavoastră știți foarte bine că e un subiect foarte controversat, inclusiv în rândurile evreilor, că mulți evrei consideră um, uh, un pericol includerea în definiție a criticilor față de politicile statului Israel. Uh, Dumneavoastră ați folosit uh, cuvântul valuable, așa ați, caracteri- așa ați categorisit această definiție. Dar eu, dacă știu eu bine, uh, Centrul European pentru Monitorizarea Rasismului și a Xenofobiei, care mai apoi, uh, apoi agenția FRA, nu au adoptat niciodată definiția asta. Deci aș vrea să știu. O adoptați cumva de facto, de facto a fost adoptată deja? Sau, sau nu este așa? Că mențineți ideea că deodată să nu vă însușiți această definiție. Mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Um, may I just ask a quick... Mulțumesc, uh, Barbara. Uh, vreau să pun o întrebare. Ah, nu. Scuze. Domnul Costa mai întâi. Mulțumesc foarte mult, Claude. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Mă bucură ce am auzit. Ați spus că este o preocupare centrală pentru dumneavoastră combaterea antisemitismului. Da, o consider o problemă centrală în Uniunea Europeană. Datele dumneavoastră au arătat foarte clar că e rușinos că după Shoah 38% din evrei se gândesc în, totuși să plece din Uniunea Europeană. Deci, pe de altă parte, 50% din cetățenii europeni nici nu văd că ar fi o problemă cu antisemitismul în Europa. E aici o discrepanță. Ne puteți spune ceva despre motive? De ce stau lucrurile astfel? De ce oameni, de ce evreii din Uniunea Europeană se simt atât de amenințați. Și pentru că sunt uh, guverne între timp uh, populiste de dreapta care participă cumva la acest fenomen în plan regional și nu numai. Acolo se promovează antisemitismul. Mă gândesc la un caz uh, din Austria, la radio un nazist, un antisemit, a fost lăudat ca fiind un democrat și un patriot. Pentru SPE n-a fost nicio problemă, ei susțin asta. Avem și situația cu Orban din Ungaria, care a făcut campanii antisemite, campanii antieuropene și la fel și în Polonia, unde guvernul a dat o lege sau un proiect de lege care spune că cetățenii polonezi nu pot fi aduși în instanță dacă au fost implicați în Holocaust. Deci, iată, conservatorii trebuie să-și pună întrebarea, nu trebuie să se delimiteze cu uh, o mai mare claritate de aceste evenimente, nu ar trebui să se alieze mai bine cu forțele care combat antisemitismul. Și o ultimă întrebare. Adesea se face diferența între antisionism și antisemitism și mie mi se pare că discuția uh, prima discuție este cumva uh, una care ascunde niște prejudecăți antisemite. Deci, ce ne puteți spune despre asta? În ceea ce privește definiția Alianței Internaționale pentru Holocaust, eu consider că este foarte bună și că ar trebui să rămânem la aceasta. Mulțumesc! Thank you. It's a valuable contribution. Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult. Um, Michael, I know, I know you've thought about this, but the issue of um, just the extremism. Um... Mulțumesc, Michael, mulțumesc pentru uh, menționarea acestor elemente de extremism, alt-right, uh, care uh, dă tot felul de uh, teorii ale conspirației. Știu că agenția a examinat această chestiune a conținutului extremist și uh, actelor extrem, de violență extremă și a pus uh, accent pe toate aceste elemente care stau în spatele acestor acte violente și uh, tropii aceștia antisemiți care le stimulează. Da, e complicat să ne dăm seama unde se intersectează aceste două fenomene și unde uh, tropii antisemiți uh, devin egali cu toate celelalte discuții și celelalte uh, fixuri ale uh, alt-right-ului, marea înlocuire și toate celelalte mesaje pe care le vedem uh, și care duc la uh, acte extremiste mm, ca cel din Noua Zeelandă care se baza atât pe elemente rasiste cât și antisemite. Deci... There, some separation. It's just, an, uh, just interesting to know is this part of the growth of antisemitism uh, online and in online content? Thank you very much. Da, vă mulțumesc. Spune domnul Flaherty, dificil de răspuns uh, fiecare set de întrebări, că au fost suprapuneri. Sper să nu vă supărați dacă voi uh, combina răspunsurile, pentru că, în general, spune că în primul rând trebuie să recunoaștem faptul că trebuie să fie o prioritate de vârf a noastră, nu poate fi o problemă la fel ca altele. Trebuie percepută ca fiind o chestiune fundamentală pentru Europa. Ce rost mai are să existe Uniunea Europeană dacă nu putem să ne protejăm comunitățile evreiești? E simplu. Dacă dăm greș în asta, dăm greș în total cu Uniunea Europeană și nu mai are niciun scop uh, existența sa. Deci e o, ar, trebuie să aibă o importanță fundamentală și dacă îi se acordă prioritate, atunci va avea și resurse și se va bucura și de atenție. Bă, tot, trebuie să spun că în Uniunea Europeană văd că sunt din ce în ce mai multe probe că da, se bucură problema de tot mai multă atenție. Consiliul a făcut o declarație, doamna comisar Iorov a avut o inițiativă, astea sunt doar două exemple. Apoi, care sunt cauzele, cauzele antisemitismului, care, ce reacții uh, sunt necesare. Bun, în perspectivă mai largă, cum spunea dumneavoastră, domnule președinte, cu siguranță valul acesta populist are și uh, caracteristici antisemite puternice, e clar, sunt probe destule. Uh, Și deci, în măsura în care aceste măsare populiste sunt răspândite pe internet, discursurile de ură antisemite pe internet trebuie să ne atragă atenția. Dimineață, domnule președinte, ați discutat un raport pe care l-ați comandat despre fake news și acolo s-a spus că e nevoie să combatem și să eliminăm de pe internet uh, discursurile care îndeamnă la ură, dar să nu mergem nici prea departe, să nu uh, vă tămăm liber- libertatea cuvântului. Asta a spus acum vreo oră, nu mai repet eu, dar Agenția noastră încearcă pe cât poate să susține reflexiile în domeniul ăsta, de exemplu ne concentrăm eforturile pentru a înțelege mai bine impactul artif- uh, inteligenței artificiale asupra drepturilor omului și care sunt limitele drepturilor omului în ce privește implicațiile inteligenței artificiale. Poate credeți că m-am îndepărtat uh, de la subiect, dar cred că e foarte important dacă vrem să înțelegem și să controlăm aceste algoritmuri uh, dăunătoare pe internet. Apoi, punctual în legătură cu antisemitismul în sine. Cu siguranță E nevoie de un program reînnoit pentru educație, o conștientizare. Bun, poate nu e neapărat vina tuturor europenilor că nu văd că antisemitismul ar fi o problemă. Proble- vina mai degrabă a noastră că nu reușim să punem pe prim plan problema asta ca să știe lumea mai bine. E nevoie de soluții noi, inclusiv din motivele pe care le-am menționat anterior. Apoi, nu ne facem bine treaba când e vorba de a condamna aceste discursuri antisemite. În primul rând, nu încurajăm oamenii să denunțe uh, asemenea lucruri, oamenii, oamenii se tem uneori, unii care cad victima acestui, uh, acestui tip de discursuri de ură nu uh, fac plângere, dar trebuie să încurajăm uh, această atitudine. Trebuie ca procurorii, magistrații să-și facă treaba. După ce vom băga câțiva din acești oameni la pușcărie, cred că vom începe să percepem și uh, schimbările care vor veni. Apoi, ce privește definiția acestei alianțe uh, pentru uh, amintirea Holocaustului, dumneavoastră, doamna Spinelli, v-ați referit la asta. Uh, din punct de vedere istoric, dar Agenția pentru Drepturile Fundamentale nu a considerat niciodată că misiunea sa e de a face definiții. Definițiile astea au o natură aproape legislativă, pentru că ele sunt cele care stabilesc cadrul aplicării legii și nu este mandatul nostru. Noi trebuie să colaborăm cu dumneavoastră în ce privește punerea în aplicarea legii, a legislației în domeniul drepturilor fundamentale. Dar nu noi definim cadrul legislativ. De aceea, noi avem acum un alt mandat față de uh, uh, ceea ce era anterior și nu am dorit să pun, propun o definiție. Dar această alianță de care ați vorbit a propus o definiție care a fost susținută de comisie și de alte instituții. Bun, putem lucra cu această definiție, dar avem nevoie de parametri. Aveam nevoie de parametri ca să ne facem treaba. Acum ne-au fost oferiți și Asta vom face, dar nu uh, stabilim noi definiții, că nu ăsta este mandatul agenției. Și în final, în ce privește dorința evreilor de a emigra, doamnă Spinelli, vă voi trimite un răspuns în detaliu uh, ulterior, dar a spune că, în general, Israelul ar fi destinația preferată. Însă sigur că răspunsurile diferă, dar vă voi, vă voi trimite direct informațiile acestea. Bine, Barbara, să știi că și mie mi s-a spus uh, du-te în India, repetate rânduri. Da, în fine, spune președintele. <laughs> okay, that was not uh, taken in a humorous way, but... Haideți să uh, mai și glumim. Însă, ca o ilustrație a domeniilor diferite de activitatea a, agenții, a Agenției pentru Drepturile Fundamentale, trecem la următorul punct, aviz în legătură cu aceste hotspot-uri, deci centre de primire a migranților. Mi-am când a început Agenția pentru Drepturile Fundamentale munca, mm, că s-a aflat sub mare presiune, pentru că e un subiect foarte complicat. Munca voastră este foarte necesară și păi, pentru noi tot ce ați făcut a fost foarte util, ne-ați ajutat în toate dosarele de care ne-am ocupat. Uh, așa am putut ști mai bine ce se întâmplă în Grecia, în Italia, în aceste așa numite hotspot-uri, deci centre de primire a migranților. Acum A fost un aviz în februarie 2019 în legătură cu care îl rog pe Michael să ne facă o prezentare ce se întâmplă în uh, Sicilia, în Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. Agenția noastră vrea să mulțumească Parlamentului pentru cererea pe care am primit-o de a vă furniza informații de ultima oră în legătură cu un aviz pe care l-am elaborat în 2016 situația de fundamentale în centrele de primire a migranților în Grecia și Italia deci a fost o întrebare foarte precisă și așa vreau să și răspund precis. Am publicat uh, noi informații în februarie, acum câteva săptămâni. Am examinat același număr de centre de primire ca în 2016, anume 9 centre, așa numite hotspot-uri. În Italia au fost uh, câteva uh, modificări, dar în general numărul putem spune că a rămas același în analizele noastre trebuie să ținem cont de evoluția împrejurărilor în ambele țări. Ce privește Grecia, ca urmare a declarației UE Turcia din 2016, centrele și-au schimbat uh, natura și nu au mai fost considerate ca fiind centre de prelucrare rapidă a mm, cererilor, ci uh, locuri în care se analizau cererile dar, uh, de asemenea, se sfârșește procedura uh, de înaintare a cererilor de azil. Asta a dus la o situație în care oamenii și-au prelungit șederea în aceste centre, deci uh, s-a schimbat situația lor. Am observat și că un alt factor care a făcut ca oamenii să rămână mai mult timp în aceste centre supraaglomerate Uh, e faptul că nu a existat un program de relocare la nivelul întregii uh, Uniunii Europene. Și în Italia s-a schimbat situația din 2016 până acum. Trebuie să ținem cont de activitățile Libiei, paza de coastă acolo interceptează migranții, apoi presiunile asupra misiunilor de salvare umanitare în Mediterana Centrală. Asta înseamnă că cifrele au scăzut, deci în Italia nu mai există o problemă de supraaglomerare a acestor centre. Apoi una din chestiunile actuale, trebuie să spun că în 2016 am identificat 21 de zone problematice și în avizul de, din februarie, vedeți că am revizitat aceste puncte, cumva cu un sistem, am adoptat un sistem semafor cu roșu, galben, verde, ca să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat. Au fost și progrese, nu toate lucrurile sunt negative, identific și anumite progrese, și anume că majoritatea lacunelor ce privește accesul la protecția internațională au fost eliminate, a fost eliminată cu un uh, sistem de azil uh, pe insulele grecești. În 2019 nu au existat rapoarte în legătură uh, cu utilizarea excesivă a forței la amprentare. Identificarea celor vulnerabili s-a îmbunătățit și în Grecia și în Italia. În Italia am văzut că s-au făcut mai multe eforturi de a combate traficul de ființe umane în contextul fluxului migratoriu a fost o colaborare a Comisiei Europene cu guvernul, ASO și alte agenții implicate. În Italia, violența de gen, violența sectorială s-a bucurat de multă vizibilitate și combaterea acestea, sigur, acum în ce privește protecția minorilor, uh, Uh, au existat puncte pentru minori în fiecare centru, s-au adoptat noi legi în uh, Italia și Grecia în legătură cu tutela, cu minorii neînsoțiți în Italia petrec mai puțin timp în acele centre. În Grecia s-au uh, creat uh, centre pentru copii uh, neînsoțiți. Eu am vizitat uh, în 2015 centrele de primire și situația astăzi este foarte diferită, din fericire. În, uh, chestiunea protecției copiilor, deși mai sunt multe de făcut, cum vă spune imediat. Și în final, în ce privește returnarea, readmiterea, Frontex are escorte în uh, asemenea activități care, cu personal mult mai bine antrenat decât în trecut și pada de coastă face activități uh, lunare de uh, formare în Grecia Apoi sunt vizite regulate uh, ale acestor centre, sunt monitorizate mai bine și activitățile de uh, returnare, de readmitere. Deci aici lucrurile s-au îmbunătățit, însă sigur că sunt multe probleme uh, legate de drepturile fundamentale, drepturile omului. În Grecia, solicitații de azil trebuie să rămână în aceste insule mai mult de 5 luni și acolo condițiile sunt foarte îngrijorătoare în aceste centre. Sunt uh, suprapopulate uh, în ce privește serviciile de bază. Uh, procedurile de achiziții sunt foarte greoaie. În ce privește suprapopularea, vă pot spune chiar ieri pe insula Samos vorbim de 3949 de persoane dintr-un centru cu, care era creat pentru a găzdui 648 de persoane deci aproape 4.000 de persoane într-un loc care în mod normal ar trebui să găzduiască doar 650. Apoi, se fac eforturi în zilele, în zilele astea ca solicitații de azil să știe mai bine care sunt procedurile, însă încă multe din aceste persoane nu cunosc cum funcționează procedurile. Uh, respective. Mai e o problemă și cu ajutorul juridic uh, furnizat de uh, stat. La finalul lui 2018 în Grecia exista doar un avocat din oficiu în insula Lesbos ca să asiste o populație migrantă de mm, uh, sute de migranți. Pe insula Chios un avocat pentru uh, mai bine de 1300 de persoane. Apoi, uh, când e vorba despre protecția minorilor, procedurile de evaluare a vârstei în Grecia sunt prea greoaie, prea uh, lungi. Uh, nu sunt suficiente de posturi pentru minori neînsoțiți. Uh, condițiile. E bine că sunt uh, locuri speciale pentru copii aceștia neînsoțiți, dar condițiile nu sunt deloc bune uh, în, în aceste locuri. s au îmbunătățit și, s-a îmbunătățit și identificarea uh, celor vulnerabili, dar și aici mai sunt probleme. În Grecia nu sunt destui medici, psihologi, asistenți sociali, interpreți. Asta înseamnă că sunt mari întârzieri în tot procesul, asta înseamnă de asemenea că cei voluntari rămân prea mult timp în aceste condiții foarte proaste le-am menționat de câteva ori deja, uh, oamenii devin încă și mai vulnerabili, securitatea, iarăși, uh, sunt încă incidente violente în aceste centre de primire în Grecia și Italia, suprapopularea în Grecia exist, înseamnă că e un și mai mare risc de violență de gen, violență sexuală. Sunt uh, femei singure care nu au cazare separată uneori. Apoi, uh, polițiștii, majoritatea lor sunt bărbați, deși s-au făcut eforturi ca să fie mai multe uh, polițiste la fața locului. Apoi, ce privește modul în care sunt tratați oamenii din acele centre de primire în anumite comunități, considerăm că implicarea com- comunităților e neadecvată, limitată, um, nu circulă bine informațiile între centrele de găduire și comunitățile locale. Uh, nu, se, nu, se, uh, nu sunt consultate de, destul comunitățile locale într-un context în care mm, se, pentru comunitățile locale pare că migranții sunt uh, absolut într-un număr covârșitor. De exemplu, pe insula Samos, de, începând cu uh, ziua de ieri, avem 8.000 de oameni, comunitatea locală și populația de migranți 4200. Nu, în ultimul rând, îngrijorările noastre. Am repetat de mai multe ori faptul că ne preocupă felul în care centrele de detenție sunt utilizate ca o formă de control. De privarea de libertate fără proporționalitate continuă și este problematică. Și vedem ce e în Grecia. Detenția e clară în rândul celor care cer azil și vin din țări cu o rată proastă a recunoașterii dreptului de azil. Nu avem seturi foarte puternice de recomandări în avizul nostru. Asta pentru că o soluție merge mult uh, peste mandatul agenției noastre. Dar închei cu trei scurte observații. Înțelegem de ce au fost create aceste hotspot-uri. E bine că există acest ghișeu unic față de tot ceea ce trebuie să se întâmple când cineva vine uh, pe malul acestor insule, dar procesarea cererilor de azil în hotspot-uri duce la niște provocări cu drepturile fundamentale și ar trebui să fie rezolvată această dilemă. În al doilea rând, recunoaștem nevoia de a avea și a rămâne vigilenți în hotspoturi. Agenția pentru drepte Fundamentale va rămâne uh, atentă la acest subiect, dar trebuie să existe un sistem uh, bine ancorat, așa cum a recomandat și ombudsmanul european recent. Și trebuie să fie stabilit un dialog mult mai bun cu comunitatea locală să existe o discuție bazată pe respect și ascultare în ceea ce privește localizarea și uh, operarea hotspoturilor. Mulțumesc, Michael. Mă bucură faptul că zăbovim asupra acestui subiect. Eu am fost personal la agenție, știu personal subiectul. Știu că e nevoie să fie funcționar de la agenție în teritoriu care să facă evaluarea. Sunt proiecte europene destul de mari și trebuie să ne dăm seama unde se întâmplă încălcările drepturilor fundamentale. Eu știu că tu ai luptat pentru o mai bună finanțare, așa fel încât să existe uh, capacitățile necesare. Deci, iată un aspect foarte, foarte important și relevant, exact cum ai spus și tu. Este cineva să intervină? Barbara, te rog. Eh, grazie per questa presentazione. Mulțumesc pentru prezentare. Dacă am înțeles eu bine, după trei ani de la acordul între Uniunea Europeană și Turcia, evaluarea dumneavoastră a acestor centre de găduire nu este una pozitivă. Și puțin așa mi s-a părut mie. Evaluarea mea e cu siguranță negativă. Dumneavoastră spuneți că s-au înregistrat și câteva progrese, însă apoi ne-ați înșirat o grămadă de factori negativi și asta mă face să înțeleg că nu prea aveți motive de optimism. Deci de ce cred eu că abordarea noastră cu privire la aceste centre de primire este un eșec? Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu aș spune că citind uh, cele mai recente rapoarte, de exemplu Medecins Sans Frontier a făcut un raport cu privire la ce se întâmplă în aceste centre de primire în Grecia, citind uh, ce se întâmplă și în Italia, Înțeleg că sunt uh, mari îngrijorări în ce privește sănătatea fizică și mentală de migranților acestora care de fapt sunt deținuți în aceste insule, că nu, pot, uh, nu le pot părăsi. S-au făcut studii importante, studii psihiatrice despre situația copiilor, a minorilor. Dumneavoastră Ați vorbit despre faptul că s-a îmbunătățit într-o câteva situații a minorilor, dar încă e gravă. Au, s-au înregistrat până acum câteva luni uh, câteva sinucideri uh, de minori în insulele Elene, mai ales pe insula Moria. Apoi în ce privește centrele din Italia, cu asta vreau să închei în ultima vreme. Nu cred că... Nu, sigur, nu e o problemă de suprapopulare, pentru că nu mai ajunge aproape nimeni în Italia dintre migranți, însă cei puțini care reușesc să ajungă, cum s-a întâmplat recent uh, cu cei de pe nava Sea-Watch, au întâmpinat mari dificultăți când au încercat să ia legătura cu uh, avocații cu juriștii care ar fi putut să le explice cum să uh, facă o, o, o cerere de uh, azil. Timp de 48 de ore ei n-au putut să aibă acces la asistență juridică și eu cred că situația asta e foarte gravă pentru că se încarcă legislația internațională. Mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Mulțumim foarte mult, Barbara. Altcineva? Bine. Da. Vă dați seama cât de complex este dosarul, cât de amplu. Cornelia, dorești să intervii și tu? Nicio problemă, te rog. Am doar o singură întrebare. Restul a întrebat deja colega mea. Credeți că hotspoturile au uh, capacități potrivite de cazare pentru cei uh, care ajung în cele din urmă să stea foarte mult acolo, solicitanții de azil, credeți că este adaptat un hotspot pentru așa ceva? Pentru că, până la urmă, oamenii sunt obligați să-i țină pe acești refugiați acolo. Michael, ca răspuns? Mulțumesc. În contextul întrebării doamnei Spinelli, sau în contextul observațiilor doamnei Spinelli mai degrabă, acest aviz este foarte restrictiv. El uh, analizează strict operarea celor nouă facilități. Dar situația migrației și a drepturilor omului, cu toate provocările, reprezintă lucruri mult mai ample. Dincolo de asta, nu m-am referit la ele în această dimineață, căci am vrut să mă limitez în observațiile mele, dar uh, Față de ce se întâmplă în Mediterana Centrală, da, ne îngrijorează numărul de decese pe mare. Anul trecut, șase oameni pe zi, în medie, s-au necat, oameni care n-au ajuns nicăieri, pe niciun mal, ca să fie tratați în niciun mod. Deci, intervenția bărcilor umanitare, refuzul uh, anumitor, uh, față de anumite bărci de a costa, a fost problematic. Când spun că lucrurile s-au îmbunătățit, uh, mă refer strict la hotspot-uri, care reacție foarte limitată. Dacă hotspot-urile sunt nimerite, deci uh, ambele întrebări au mers în direcția asta. În primul rând, sunt îmbunătățiri, dar problemele care rămân sunt grave. Deci nu, nu ne culcăm pe ureche. În parte, eșecul la care asistăm este din cauza că hotspoturile funcționează cu niște obiective care nu le-au fost date inițial. Era vorba să fie în hotspot două-trei zile și dacă într-adevăr așa ar fi stat situația și dacă într-adevăr capacitatea ar fi fost respectată, atunci cu siguranță problemele umanitare nu ar fi existat sau dacă da, atunci într-o mică măsură și asta controlabilă. Mai ales în Grecia vedem că Oamenii rămân pe insulă 5-6 luni în niște facilități uh, ridicol de suprapopulate, ceea ce este problematic. Ceva trebuie să se schimbe. Este, cum vă spuneam anterior, să se facă cererea de azil în altă parte, pentru că altfel durează. Dar cam atât ca evaluare din partea mea. Mulțumesc. Mulțumim, Michael. Îmi place cum ai spus uh, foarte serios că era ideea inițială să stea două, trei zile în hotspot și de fapt nu este așa. Și ai menționat și situația în care e un avocat pentru 5.000 de persoane și tu rostești toate acestea cu calm, cumva nu te implici emoțional, ai un poker face extraordinar. Eu unul nu cred că va exista un moment în care să putem să rezolvăm un dosar în două, trei zile al refugiaților. Cu siguranță problemele vor tot apărea, întârzieri masive, dar uh, întârzierile în sine reprezintă un factor descurajator. Avem nevoie de tot conceptul drepturilor fundamentale, uh, să acționăm în detaliu, să ne dăm seama de unde vin aceste întârzieri, de ce. Totul este însă foarte valoros pentru noi și cred că da, ar trebui să fie parte a activității Agenției pentru Drepturile Fundamentale, dar uh, cu accentele corecte și finanțarea corectă, să sperăm. Repet ce am spus la început pentru cei care n-au fost aici. Mulțumim agenției pentru toată activitatea, pentru tot ce s-a făcut acolo, mai ales membrilor care au fost în legătură cu Agenția Drepturilor Fundamentale mulțumiri și acestora. Este ultima dată când am posibilitatea să fac asta. Sau ce voia? Voia să intervii? Nu, eu sunt britanic, lumea se așteaptă să plec, dar mă gândesc că o să mai rămân totuși. Era o glumă. Tu ești irlandez, tu vei fi aici forever. Eu încerc să-mi schimb naționalitatea, dar nu merge. Mă tot gândesc că mi oferă cineva ceva, Oricum, lăsând gluma la o parte, mulțumesc. Intervenție din sala fără microfon. Întreb și eu, Cornelia, nu știu, poate vine vreo ofertă, spune președintele. Mersi, măcar mă simt dorit. Mulțumesc foarte mult. Deci, Irlanda câștigă deocamdată cu privire la numărul de cetățeni care cer naționalitate alta decât britanică. Oricum, felicitări încă o dată. E și dimensiunea politică și în tot acest context activitatea de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale e importantă și grea. Cecil va fi de acord cu mine când spun că e bine că s-a acționat, că avem o rezoluție pentru afrofobie săptămâna viitoare – au fost niște inițiative noi care au apărut și care se combină cu activitatea Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Iată așadar foarte bine și cred că efectele vor fi pe termen lung. Mulțumesc, doamna Ernst dorește să intervină. De fapt, o rugasem eu să preia conducerea reuniunii, căci eu trebuie să fiu uh, în altă parte. Cornelia um, Cornelia, tu vei conduce următorul segment. Vin colegii de la Frontex cu privire la forumul consultativ. De fapt, ei n-au ajuns încă. Dragi colegi, luăm o pauză de 10 minute și mulțumesc Corneliei pentru că mă ajută, preia conducerea reuniunii, căci eu am uh, alte angajamente. În 10 minute. Nu plecați departe. E o scurtă pauză. Vă mulțumesc și mulțumesc încă o dată lui Michael și întregii sale agenții.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

Yes, we can open the floor for the colleagues from the... Da, deci deschidem uh, discuțiile, poate membrii staffului și asistenții. Sometimes is it more helpful? <laughs> okay. Let's wait some minutes. Mai așteptăm câteva minute.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 So. Okay, I think, uh, I think we can start. Cred că putem începe. Ultima noastră discuție înainte de pauza de prânz. Așadar, forumul consultativ Frontex pentru drepturile fundamentale. Acesta este subiectul nostru de astăzi prezentarea raportului anual 2018 uh, de către Marta Balestero, președinte al Forumului Consultativ uh, Frontex privind drepturile fundamentale și șeful uh, biroului de legătură UNHCR la Frontex, precum și domnul Ștefan Kessler, președinte al Forumului Consultativ Frontex privind drepturile fundamentale și Senior Policy Officer. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. E a fost uh, o inițiativa uh, grupului uh, de stânga din Parlament să vă invite. ne bucurăm să colaborăm cu dumneavoastră, ne bucurăm că sunteți aici. Haideți să începem cu doamna Balestero, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Întotdeauna este o onoare să ne aflăm Uh, la această comisie, să fim invitați să discutăm munca noastră cu alături noastră și să prezentăm activitatea formului consultativ uh, în ultima 2018 a fost un an, an de schimbări și de presiune în care Frontex a trebuit să dea rezultate în mandatul său, inclusiv în ce privește responsabilității legate de drepturile fundamentale. Sigur, adoptarea regulamentului ETIAS, încheierea primului uh, acord cu țările din Balcanii de vest și adoptarea regulamentului privind coaza, paza de coastă și de frontieră europeană, uh, ca să dau numai câteva exemple, uh, arată că și 2019 va fi un an la fel de complicat. Este un moment de schimbare la formă consultativ, o evaluare externă a muncii noastre uh, se produce acum și concluziile acestei evaluări vor inspira viitorul formului nostru și ne va susține și compoziția formei care ar trebui să se schimbe anul acesta. Implicarea dumneavoastră în crearea acestui forum și follow-up-ul muncii pe care o facem uh, vor fi extrem de importante în această evaluare și vă vom implica uh, în mod adecvat în acest proces. Dacă mă întorc acum la subiectul în discuție, cred că raportul nostru a fost distribuit deja în multe forme și probabil că ați avut șansa să-l uh, citiți. Cred că raportul este uh, dar ne bucurăm că suntem în această formulă de duet uh, de discuție pentru a sublinia uh, unele aspecte cheie ale muncii noastre uh, pentru anul trecut. Din partea mea, trebuie să spun că este o continuă creștere a angajamentului Frontex față de țările membre. Anul acesta ne-am concentrat în special pe rolul uh, ofițerilor de legătură Frontex uh, trimiși în țări terțe. Membrii noștri au făcut vizite în Balcanii de Vest pentru a discuta direct activitatea la fața locului. A fost o serie de discuții cu ofițerii de legătură și uh, back office-ul uh, și cu back office-ul creat de Frontex pentru a-i susține și va fi o discuție uh, pe focus grup care să facă un follow-up la opiniile noastre inițiale, mai ales în, cu o concentrare pe rolul important pe care ofițerii de legătură îl joacă în promovarea standardelor legate de drepturile fundamentale. Pe baza experienței uh, adunate anul trecut, am uh, lucrat uh, intens și la o recomandare în ce privește angajamentul agenției cu țări terțe, care coincide cu pregătirile pentru lansarea primei operațiuni în Balcanii de Vest. Recomandarea este aproape finalizată și va fi oferită management, bordului de management cât de curând. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l subliniez este problema a patrizilor. Așa cum uh, știți, poate avem uh, cam 10 milioane de persoane apatride la nivel global și înțelegem că aproximativ jumătate de milioane ar putea să se afle în Europa. Numerele, cifrele sunt greu de obținut uh, din cauza dificultăților și în a identifica populația apatridă, dar știm că mulți din cei care sunt în Europa vin din țări care sunt cunoscuți pentru acest fenomen uh, de apatrid. Siria, Eritrea, Afganistan, uh, țări unde um, acest fenomen este răspândit. De asemenea, am subliniat importanța ca agenția să identifice mai bine nevoile persoanelor fără persoana patride, dar și, uh, prin rolul lor la frontieră, dar și prin contribuții la stabilirea de standarde pentru o mai bună descriere a acestor populații, care va crește, sperăm, protecția pe care uh, o primesc, dar și să permită agenției să uh, își îndeplinească mai bine mandatul făcând, uh, având o imagine mai clară a mișcărilor uh, nereglementate în Europa, precum și pentru a pregăti o mai bună reacție prin operațiunile sale și în susținerea pe care o oferă statelor membre. Al treilea aspect care trebuie subliniat, pe părerea mea, este protecția copilului și protecția uh, genului. Uh, a, a, chestiunile de gen. Am lucrat pe aceste chestiuni și am uh, continuat în 2018 motivul pentru care am vrut uh, să mă refer la acest lucru a fost să salut eforturile Frontex de a folosi, de a urma una dintre recomandări și anume de a face, de a colecta date în mod diferențiat în funcție de gen, uh, începând de anul trecut Asta a îmbunătățit uh, capabilitățile agenției de a pregăti și planifica operațiunile sale, oferind răspunsul, reacția necesară față de populație și, de asemenea, uh, făcând legătura cu o mai bună uh, imagine a numărul sos- numărului sosirilor, știm mai bine cine ajunge în Europa și cine are nevoie de ajutorul nostru și de reacția noastră. Și ultimul punct din partea mea este problema instruirii. Avem de când există forumul, am continuat să lucrăm la acest aspect important al mandatului nostru. Instruirea este și mai importantă acum, odată cu extinderea continuă a agenției, inclusiv în țări terțe și în zone în care există riscuri mai mari, începește drepturile fundamentale. Așadar, Uh, la acest aspect uh, mă bucur să spun că avem uh, o echipă foarte angajată, membrii care au reușit să dea rezultate în așteptările pe care le-am stabilit și să contribuie la o serie de dezvoltări relevante, dar am lansat recent și lucrăm la un proces de cercetare și la o uh, un efort de înțelegere a portofoliului actual și sperăm să prim, primim susținere și să uh, țintim mai bine consilierea noastră pe măsură ce agenția continuă să se extindă în următoarea. Deci, uh, cu acestea, acestea fiind spuse, îl voi invita pe colegul meu, Stefan, să continue. Mulțumesc. Uh, ca de obicei, suntem într-un duet, o parte Marta, cea, cealaltă parte eu. Voi adăuga doar patru puncte. Un, un punct este că am invitat doi consultanți care să prezinte concluziile raportului de, an, de responsabilitate în, în uh, ce privește uh, drepturile uh, fundamentale în contextul operațiunilor uh, multiagenție, pentru că Frontex nu face operațiuni singură, ci există și alți actori implicați. Uh, și am încercat să definim uh, cine este responsabil pentru ce. Nu este o sarcină ușoară și am uh, angajat doi experți pentru a uh, înțelege responsabilitatea în contextul acestor acțiuni. În continuare lucrăm, asupra, lucrăm la recomandările care sperăm că vor rezulta din aceste discuții, dar unul dintre rezultatele cheie ale acestei uh, întâlniri cu experții a fost importanța informației în atribuirea responsabilității și, prin urmare, pe de-o parte, nevoia ca Frontex să se asigure în mod uh, proactiv că primește informațiile uh, de care are nevoie și nu doar așteaptă să primească informațiile de care are nevoie, ci că trebuie să se angajeze în mod proactiv în crearea unui mecanism care să asigure că informațiile relevante ajung la ei și, pe de altă parte, a fost uh, subliniat rolul crucial al ofițerilor pentru drepturile fundamentale și altor actori în a contribui la uh, diseminarea acestei informații. Am menționat uh, aspectele legate de drepturile fundamentale. Activitatea, contribuția ofițerilor pentru drepturile omului la Frontex este extrem de importantă pentru noi, desigur. agenția se bazează pe funcționarea eficientă a unui uh, birou independent pentru drepturile fundamentale. În acest context, salutăm susținerea Comisiei dumneavoastră începește alocarea uh, unui staff suficient și calificat pentru aceste uh, activități legate de drepturile fundamentale. Aici uh, citesc din avizul pentru anul financiar 2017, unde spuneți corect că în ciuda apelurilor repetate ale Parlamentului și uh, în legătură cu creșterea semnificativă a uh, stafului, oficiul pentru drepturi fundamentale tot nu are resursele adecvate și asta afectează modul în care își îndeplinește sarcine încredințate prin regulamentul revizuit. N-am fi putut nici noi să spunem mai bine. A existat o mică creștere uh, în numărul angajaților pentru oficiul pentru drepturi fundamentale uh, în 2018, dar totuși compoziția actuală a oficiului nu Uh, permite instituției să-și îndeplinească sarcinile complet, conform regulamentului, și să monitorizeze în mod eficient drepturile fundamentale și activitățile de conformitate și monitorizare în special de monitorizarea conformității. În special, nu există o structură care să permită delegarea funcției în absența unui ofițer pentru drepturile fundamentale. Asta este un lucru pe care l-am discutat și l-am raportat. Avem această problemă uh, ce se întâmplă, de exemplu, dacă ofițerul de drepturi fundamentale este bolnav, este în concediu medical, atunci se numește un membru al cabinetului secretarial, se numește ad interim, Sigur, asta înseamnă că este eliberat din da, datoririle sale ca membru al cabinetului, dar asta evident că Uh, aruncă o umbră asupra îndatoririlor uh, ofițerului de drepturi fundamentale și a întregului oficiu și a activității întregului oficiu și uh, pe care de consecință independența și structura oficiului uh, sunt uh, puse sub semnul întrebării. Din nefericire, nicio evaluare a, uh, nu s-a făcut a mecanismului de plângere, de depunere individuală a plângerilor în 2018 am uh, oferit uh, comentarii în legătură cu noile instrumente și mecanismul de plângeri și salutăm călduros eforturile făcute de Oficiul pentru Drepturile Fundamentale de a în această direcție și considerăm că uh, s-au făcut îmbunătățiri remarcabile. Totuși, nu s-a făcut nicio evaluare înainte, deci nu suntem siguri dacă toate ineficiențele au fost uh, abordate și rezolvate prin intermediul noilor reguli și încă suntem preocupați de accesibilitatea mecanismului de depunere a plângerilor către toți cei care ar vrea să depună o plângere. În fine, aș vrea să menționez revizuirea strategiei privind drepturile omului la Frontex. Este uimitoare. Ultima versiune a strategiei este din 2011. Uh, De atunci uh, lumea s-a mai schimbat un pic, mai ales pentru Frontex, dar totuși avem în continuare vechea strategie, vechea strategie privind drepturile fundamentale, în ciuda apelurilor noastre pentru o nouă strategie, această problemă e considerată ca și cum ar fi rezolvată. Noi suntem gata să oferim susținere pentru acest efort de revizuire și știm că scopul final trebuie să fie ca această strategie să reflecte corect mandatul uh, uh, extins al agenției. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și suntem gata să răspundem orice întrebări, dacă sunt întrebări. Thank you very much for this very important uh, contribution. Mulțumim pentru această contribuție foarte importantă. Ați menționat puncte politice importante. Da. Acum uh, dau cuvântul colegei mele, Barbara. Grazie, Connie. E... Mulțumesc, spune doamna Spinelli și mulțumesc doamnă Balesteros, domnule Kessler, pentru documentul prezentat, pentru lupta dumneavoastră. Aș avea două întrebări. Nel, eh, nel lavoro che ho fatto come rapporto. Io ho fost eh, rapportare pe tema punerii în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale și mi-am dat seama că Frontex dispune de un mecanism destul de bun de control intern în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor fundamentale, spre deosebire de alte agenții. Dar în același timp, am văzut că există și elemente care fac ca acest mecanism intern de control să fie adesea ineficient și lucrul acesta mi este confirmat în raportul dumneavoastră, atât în ce privește, ceea ce privește problema resurselor, cât și mai ales problema independenței a, a ofițerului pentru drepturile fundamentale mai ales. Dumneavoastră vorbim despre asta la pagina 20. Deci în legătură cu uh, locțitorul uh, ofițerului pentru drepturile fundamentale uh, care a fost ales în cadrul executivului Frontex, acolo vorbim clar de un conflict de interese care subminează grav independența acestui mecanism. Aș vrea să știu că așa apare raportul. Vreau să reacțiuni parte. Vreau să știu dacă există vreo reacție din partea directorului executiv al Frontex față de această gravă încălcare a independenței. La fel, aș vrea să știu se întâmplă cu mecanismul pentru înregistrarea plângerilor. Domnul Kessler, cred că a vorbit despre asta, a vorbit despre uh, preocuparea legată de dificultatea de a avea acces la acest mecanism de înregistrare a plângerilor, așa numitul complaint mechanism. Ar vrea să știu și aici uh, ce reacții au existat la nivelul executiv al Frontex Și apoi eh, vreau să vă mai refer la rolul din ce în ce mai mare pe care îl va avea de jucat Frontex în eh, cadrul politicii europene pentru migrație. Dat fiind că politica aceasta practic eh, 100% se concentrează asupra externalizării politicii de azil și se concentrează pe politici de repatriere, mai mult sau mai puțin forțată. Deci care va fi rolul Frontex în acest context? Va fi consolidat? Vom vedea un fel de fuziune între politici externe ale Uniunii deci politici întreprinse de serviciu de acțiune externă, pe de-o parte, și pe de altă parte politici interne. E acest amestec între serviciul de acțiune externă și politici interne în domeniul da, afaceri interne, justiție și mă preocupă acest amestec. Vreau să știu și care este părerea dumneavoastră. Pentru că atunci când spun că Frontex ar putea avea un rol din ce în ce mai activ, asta înseamnă că Frontex va avea un rol de jucat și în uh, țările terțe, nu doar în Uniunea Europeană. E vorba de țările mm, țările spre care se îndreaptă fluxurile de respingere a migranților, mai mult sau mai puțin legal. Mulțumesc! Asking the commission, um, wants to... Mulțumesc, Barbara. Acum mă adresez comisiei, dacă dorește să ia cuvântul. No. And the UNH... Se pare că nu. Atunci UNHCR, deci ONU, nici atât. Bun, deci niciun comentariu, foarte bine. Then I, I have some questions. Atunci am eu niște întrebări. Așa pe în Deutsch. Um, dar în germană. Doamnă Balestero, ați menționat problema apatrizilor, o mare problemă. Ne-ați dat și câteva cifre și mă întreb, unde credeți dumneavoastră că e marjă de manevră, nevoie de intervenție mai întâi? Cum prioritizăm? pentru ca lucrurile să se îmbunătățească vizibil, pentru că apatrizii au probleme grave. Ați spus că vreți să elaborați standarde comune. În ce direcție? Și în al doilea rând, ați menționat uh, problemele de gen și protecția copiilor, ceea ce în opinia mea este foarte important. Un subiect mare este aici cel al femeilor însărcinate. Deci uh, le aveți în vizor ce se întâmplă cu femeile care se află într-o situație cu totul și cu totul specială. Și chestiunile de educație. Unde sunt principalele deficiențe? Deja celelalte întrebări au fost adresate de doamna Barbara Spinelli, mă interesează și pe mine. Cam atât deocamdată. Ok. I think uh, I can uh, give you the floor. You can decide. Deci vă pot uh, da cuvântul dacă doriți. Floor, Mr. Kessler, or... Okay. Cine dorește să înceapă? Domnul Kessler. Mm, let's say reverse order. I begin and she ends. Bun, deci încep eu. Să încerc să răspund întrebările doamnei Spinelli. În discuțiile cu directorul executiv și managementul Frontex am evocat uh, problema independenței oficialului pentru drepturile fundamentale, Însă, până acum, răspunsul primit a fost că ei nu văd nicio problemă în noua situație creată Bine, asta nici nu prea mirat. Argumentul lor a fost că ofițerul interimar actual, locțiitorul acela, a, nu mai are vreo îndatorire ca membru al cabinetului și atunci nu există niciun conflict de interes. Nu dați vina pe mine că eu sunt doar mesagerul. Am citat doar din răspunsul pe care l-am primit noi ce privește mecanismul de mm, înregistrare a plângerilor, actualmente se află în curs de evaluare. A fost uh, modificat, cred eu că a fost îmbunătățit, însă mai rămân probleme cu el, probleme care ne preocupă și pe noi. De exemplu, Poliția de Frontieră din Germania mi-a spus că formularele sunt prea stufoase, uh, când e vorba să se înregistreze o plângere, însă n-am primit răspunsul suficiente când am întrebat dumneavoastră dumneavoastră ajutați oamenii să afle mai multe informații despre acele formulare sau nu, dar n-am primit, n-am uh, primit uh, răspuns încă. Bun, acum uh, în legătură cu restul spuselor de spuselor doamnei Spinelli, da, s-a extins mandatul, s-a extins rolul Frontex. și de asemenea există și posibilitatea extinsă de a coopera cu țările Dacă am înțeles eu, există un raportor pentru nou regulament care va prezenta ulterior primele rezultatele negocierii cu Consiliul și poate că uh, Mm. se va putea răspunde mai bine acestor întrebări pentru că noi suntem un for consultativ și nu putem uh, comenta acest proiect de raport, nu este în mandatul nostru să facem asta. Aș putea da un răspuns uh, exhaustiv din punctul meu personal de vedere, dar nu în calitate de mm, președinte acestui for consultativ, deci mă abțin și mă opresc aici. Thank you very much. On the... Da, doamna Balestero, mulțumesc. În legătură cu apatrizii, ce ne-am dat noi seama din discuții e că una din principalele probleme e că lumea nu cunoaște situația patrizilor. Deci eu cred că un aspect important uh, pe care poate promova Frontex uh, e să facă Uh, în așa fel încât aceștia pătriți să nu mai fie invizibili. Nu, uh, să existe o conștientizare că există persoane care se în Europa și care pot avea statutul de apatriz și trebuie să ne ocupăm și de statutul lor. Noi ne-am concentrat asupra domeniilor în care agenția poate juca un rol, deci am făcut un fel de cartografie, apoi e vorba și de formare, să ne asigurăm că toți ofițerii de la fața locului știu clar că există și persoane cu statutul de apatriz, să cunoască și situația din Siria care cauzează statutul de apatriz a unei persoane, cum se prevede în transmiterea naționalității, cetățeniei, de la mamă la copil. Sunt uh, țări din aceste uh, regiuni din care provin migranții în care nu se poate face această transmitere. Apoi sunt copii născuți pe drum sau din părinți care nu au dreptul să transmită copilului și naționalitatea lor. Uh, și uh, am uh, făcut referire la faptul că trebuie să existe niște proceduri adecvate pentru ca autoritățile competente să poată uh, determina exact care este statutul, care e naționalitatea unei persoane care e identificată ca fiind potențialmente apatridă. Trebuie utilizate aceste căi legale. Un aspect foarte important legat de munca Frontex e să, ca aceștia să se asigure că să facă eforturi uh, pentru a evita perioade prelungite de detenție pentru aceste persoane și putem evita asemenea situații dacă încă de la început se identifică, așa cum se cuvine, statutul unei persoane, deci uh, faptul că e apatridă o anumită persoană și se face o, un proces de identificare de-a lungul uh, întregului lans de uh, prelucrare unui dosar ca autoritățile să nu afle prea târziu despre statutul de apatrid a unei persoane, că, de exemplu, nu poate fi nici returnată pentru că țara de destinație nu-l acceptă. Deci toate acestea ar putea fi mai bine uh, administrate prin uh, uh un mecanism care să funcționeze mai bine. Noi am făcut recomandări specifice, sigur mai sunt multe de făcut. Uh, și în legătură cu apatrezii, dar uh, astea sunt răspunsurile care au legătură cu munca agenției. Cât despre gen și protecția copilului, din nou trebuie să ținem seama de mandatul Frontex, după cum spunea colegul meu, putem vorbi și despre rolul UNHCR, deci Agenția ONU, dar noi ne-am concentrat pe identificarea timpurie Aici organele uh, vamale joacă un rol important ca primele puncte de contact. Agenția trebuie să fie bine, să fie asigurată că aceste persoane mm, de la frontiere sunt bine echipate, mm, bine uh, instruite mm, pentru protecția persoanelor mai vulnerabile, femei, copii am înțeles că ofițerul pe drepturile fundamentale uh, lucrează în aceeași direcție ca să existe un mecanism clar, deci ca o, dacă o persoană uh, care sosește este, să spunem, o femeie însărcinată, atunci are nevoi speciale, asta se identifică de către ofițerul Frontex și atunci există o procedură clară pentru această situație. Am dat doar un exemplu. Uh, dar sunt mai multe uh, domenii în care rolul agenției poate fi uh, unul mai important. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Aveți vreo completare? I understood for answers you had it. Da, mai era parcă o întrebare, dar nu mi-o amintesc. Era o întrebare despre educație și formare, dar nu mai țin minte exact. Deficiențele cele mai importante, despre asta era vorba. A, în pregătire. Um... Eu cred că e cea, cea mai importantă problemă este continuitatea Noi uh, spunem mereu cât de importantă este pregătirea, de exemplu în domeniul pazelor de coastă, de la o generație la alta. Problema este că nu există continuitate, nu se asigură faptul că toți cei care se alătură din plan național unei operațiuni au primit pregătirea necesară Uneori ne-a preocupat și uh, limba, căci nu fiecare membru vorbește engleză într-o echipă și câteodată comunicarea e afectată. Și mai pot fi adăugate alte câteva aspecte. Da, am înțeles. Ne uităm foarte tare la care vor fi nevoile să ne asigurăm că toți uh, cei care sunt în operațiuni sunt pregătiți și fiecare ofițer din teritoriu dintr-un stat membru sau dintr-un terț stat trebuie să treacă prin niște filtre de formare în așa fel încât să-și poată asuma drepturi, uh, să-și poată asuma răspunderea față de drepturile fundamentale, față de siguranța copiilor și nu numai. Și să dețină toate echipamentele necesare în acest sens, în domeniul cunoașterii. Și din datele ce le avem până acum înțelegem mult mai bine ce oferte există și cum putem progresa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Foarte multe recomandări? Nu pot decât să sper că vor exista și consecințe ascult criticile, recomandările și nu pot decât să spun că avem multe de făcut. Vă mulțumesc că ați venit. A fost foarte util pentru noi și vrem să progresăm în următorii ani. Încă o dată, vă mulțumesc! It's lunchtime. Hello! Acum e ora prânzului.